Morning, everybody. Buenos días. Les parece, comenzamos con <clears throat> el orden del día de esta reunión. Eh, primer... Bună dimineața! Haideți să începem cu ordinea noastră de zi. Primul punct pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Aveți observații? Nu? Bun, deci putem adopta ordinea de zi. La comunicările președintelui nu există puncte de interes. Deci trecem la punctul următor, punctul 3, fondurile europene cu capital de risc și fondurile europene de antreprenoriat social. După cum știți, un punct a fost uh, a dispărut din text, a fost caduc și coordonatorii uh, au uh, indicat o posibilă respingere a actului delegat, ceea ce înseamnă că am inclus acest punct pe ordine de zi astfel încât să putem să discutăm. În punctul 3 Papeles, sí, Fondo de Capital, efectivamente. Este asunto ha sido dado al, asignado a la señora Pietekainen y como usted... Bun, deci doamna Pietikainen este cea care se ocupă de acest raport și după cum știți, Dosarul a fost uh, inițiat în 2013. Ideea era de a facilita investițiile și de a le face mai atractive. Dar, din păcate, fondurile nu au fost atât de utile, nu au dat rezultatele așteptate și ideea, deci, acum este de a face niște schimbări pentru a remedia problemele. Deci, ideea este să avem un prim schimb de opinii între membrii comisiei astăzi și să dau cuvântul imediat raportoarei. Aveți cuvântul, doamnă. Thank you. So as you have... Mulțumesc. Așa cum ați auzit deja, aceste două regulamente au intrat în vigoare în 2013 și ideea este de a stabili două noi structuri de fonduri voluntare care să ofere noi oportunități pentru participanții la piață să mobilizeze și să investească capitalul în uh, IMM-urile inovatoare și în întreprinderile sociale din întreaga Uniune Europeană. E foarte nevoie de acest lucru, după cum știți, pentru că capitalul de risc resurse financiare pe termen lung cu risc ridicat sunt foarte scăzute în Europa în momentul de față. Asta este una dintre problemele noastre. Cum creăm legătura între nevoile de investiții pe termen lung și posibilitățile, fondurile de investiții pe termen lung. Propunerea actuală face parte din uh, planul de acțiune pentru Uniunea Piețelor de Capital. Ideea este de a extinde puțin uh, domeniul de aplicare astfel încât să fie mai ușor ca fondurile respective să atragă bani în întreaga Europa, astfel încât să poată investi tocmai în aceste întreprinderi uh, inovatoare uh, cu risc ridicat. Ce spune această propunere? După consultarea cu părțile interesate, Comisia propune o mică modificare a regulamentelor pe trei puncte importante. Să extindă tipul de fonduri care sunt eligibile, să crească tipul de companie în care se poate investi din aceste fonduri și să facă înregistrarea și comercializarea mult mai simplă și mult mai ieftină. În mare, eu susțin aceste obiective și nu văd mari probleme în propunerea comisiei, care, chestiuni care trebuie remediate. Însă, mă întreb dacă n-am putea să mergem mai departe prin acțiunea Parlamentului, pentru că simt că aceste acțiuni nu sunt uh, adecvate, nu cresc în mod substanțial volumul de capital de risc în Uniunea Monetară și capitalul necesar companiilor noastre. Și acum, care sunt punctele minore pe care vreau să le propun în urma discuțiilor uh, noastre? În primul rând, cea mai importantă chestiune este modul în care gestionăm uh, aprobarea și supravegherea acestor fonduri în Uniunea Europeană. Și informațiile pe care le-am primit din Europa sunt următoarele. Pentru că statele membre au practici diferite, e foarte greu să se creeze fonduri paneuropene. Ceea ce sigur că limitează posibilitățile de operațiune, de, de operare a acestor fonduri. Dacă dorim să creăm o uniune a piețelor de capital, ar fi nevoie ca procedurile de omologare să aibă loc la nivel european. E un punct care probabil va fi foarte controversat, uh, din, foarte contestat de statele membre, însă eu vreau să propun ca statul membru uh, să nu fie cel care se ocupă, ci ESMA. Deci ESMA ar trebui să se ocupe de înregistrarea um, fondurilor de capital și a managerilor acestora. Și apoi, supravegherea concretă ar putea să fie partajată între statele membre și nivelul european, astfel încât unitățile de supraveghere din statele membre să se ocupe concret de supraveghere. Apoi, care este celălalt punct care a fost discutat? Întrebarea legată de prag. Și anume, ar trebui să uh, permitem includerea investitorilor profesioniști cu un minim de 100 de mii pentru uh, investitorii neprofesioniști. Este un prag destul de ridicat. Am repetat acest lucru data trecută când regulamentul a fost discutat în Parlament și eu cred că ar fi bine să scădem acest prag la 50 de mii. pentru ca și micii investitori să poată să investească bani în aceste fonduri. Dar acest lucru este deschis pentru o discuție, înțeleg. Um, capitalul uh, acesta are un risc foarte ridicat și sigur ar trebui să protejăm pe investitorii cu amănuntul. Apoi, mai există un punct care merită analizat pe viitor, și anume, dacă ar trebui să creăm o structură pentru investitorii cu amănuntul, um, în, uh, pentru aceste fonduri. Poate că nu o să propun uh, în această fază a regulamentului acest lucru, dar Parlamentul ar putea să propună acest element uh, pentru revizuirea următoare, ca element pe care Comisia să-l examineze. Ideea este că avem destul de multe instrumente, așa cum știm. Avem instrumente pe piață care sunt deja disponibile consumatorilor și care sunt deja mult mai riscante. Mă gândesc la crowdfunding. Și eu m-aș simți mult mai bine să îmi pun uh, banii, sigur, cu un plafon, să zicem, de 10.000. Deci să investesc acești bani în capitalul de risc, acolo unde înțeleg bine riscul. Pentru că nu e o chestie complicată, nu e un pachet uh, Um, poate că e vorba de investiții în uh, energie solară, poate de dezvoltarea de noi tehnologii inovatoare privind e-sănătatea sau altceva. Și, da, într-adevăr, riscul este ridicat. Dar, dacă lucrurile merg bine, atunci acești uh, bani ar aduce un profit bun investitorilor și, de asemenea, ar pune la dispoziție mai mult capital celor care au nevoie de aceste fonduri. Dar, sigur, uh, gândindu-ne, deci luând în considerare riscul ridicat. Însă, capitalul privat e clar că e uh, necesar în acest domeniu. Și în al treilea rând, spune vorbitoarea, e vorba despre taxele care sunt impuse managerilor uh, de capitaluri de risc. Ideea este să fie la același nivel, pentru că e aceeași piață cu, în toate statele membre. Deci statele membre să nu poată să perceapă uh, taxe mai ridicate, să impună cerințe mai uh, ridicate fondurilor. Și același lucru se aplică și clarificării cu privire la um, faza de pre-comercializare și apoi de comercializare, astfel încât uh, fondurile să aibă posibilitatea să se prezinte în, și în alte state membre, să-și lanseze produsele um, pe alte piețe. Apoi, un punct important. Am putea să utilizăm fonduri publice pentru a alimenta uh, aceste fonduri cu capital de risc. Deja acest lucru se întâmplă în anumite state membre la o oarecare scară, însă ar fi important să clarificăm în acest regulament că acest tip de alimentare a fondurilor cu capital de risc din bani publici să nu fie uh, privită ca uh, ajutor de stat care este interzis. Acestea sunt punctele principale pe care vreau să le menționez. Mai sunt câteva elemente care uh, cred că ar putea să ducă la discuții, dar acum aș dori să ascult uh, comentariile raportorilor mei din umbră și ale colegilor și apoi am să încerc să răspund la comentarii. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna raportor. Și acum să dau cuvântul raportorilor Începem cu doamna Berez, da, vreau să vă rog să respectați un timp scurt de intervenție pentru că la 9.45 avem uh, voturi. Um, thank you. I, I will be uh, Mr. Cozolino. Mulțumesc. Eu îl reprezint pe domnul Cozolino astăzi și vreau să mă focalizez asupra trei puncte. Însă, înainte de asta, mă întreb dacă una dintre propunerile raportoarei noastre, cea referitoare la un plafon pentru crowdfunding nu ar putea fi definit printr-un standard tehnic de reglementare sau dacă ar trebui să lăsăm la să întrebăm comisia cum ar trebui făcut. Deci domnul Consolino dorește să abordeze trei elemente și e neobișnuit pentru mine, dar vorbesc în engleză pentru că mi-a trimis documentul în engleză și am să-l citesc. Deci cele trei puncte se referă la, în primul rând, la articolul 10, fondurile proprii. Aici, ESMA uh, este cea care stabilește nivelul fondurilor proprii. Dânsul consideră că acest lucru ar trebui, ar trebui stabilit prin regulament și nu prin standardul tehnic de reglementare pentru a avea o mai bună certitudine juridică. Consideră că fondurile trebuie să aibă un capital inițial de 50.000 de euro și capitalul suplimentar într-o undeva la, la într-o sumă egală cu un sfert din costurile fixe. Și activele ar trebui să fie um, uh, disponibile în orice moment în care e nevoie. Cred că această nouă metodă ar putea fi interesantă. Ce e important e să nu se creeze o concurență neloială între aceste fonduri și uh, fondurile alternative, unde plafonul poate fi mai ridicat obiectivul de a avea o lichiditate activă este foarte important. Al doilea element este în articolul 16.2, se referă la taxe și aici propunerea Comisiei spune că taxele nu pot fi impuse de către autoritatea de supraveghere din statul membru gazda, însă supravegherea trebuie să aibă loc și costurile aferente trebuie să fie acoperite. Mai mult decât atât, prin extinderea domeniului de aplicare, noi sarcini de supraveghere probabil vor apărea. În același timp, se pune problema terenului echitabil care trebuie să fie um, abordată în ceea ce privește actorii interni care sunt uh, supuși ei la taxe. De aceea consideră că ar trebui să fie incluse unele taxe în propuneri. Aici cred că propunerea Comisiei referitoare la o taxă mai ridicată trebuie să fie analizată cu mare atenție. Apoi, proporționalitatea. Și în cele din urmă, dorește să modifice propunerea având două regimuri pentru capitalul de risc, pentru ca eh, cele două tipuri eh, să pentru fondurile care pot să folosească um, eticheta ca și EUSEF. Consideră că e nevoie de un regim proporțional pentru managerii acestor fonduri care au active totale sub 20 de milioane și 500 de milioane și ar trebui să permitem uh, fondurilor mici uh, să folosească aceste etichete fără constrângeri prea uh, costisitoare, astfel încât să stimulăm uh, piața în favoarea creșterii și investițiilor în această industrie. Și cred că aceste sugestii Uh, merg mână în mână cu atitudinea pe care am avut-o atunci când am discutat despre prospect, dar poate ar trebui să ne gândim dacă nu putem oferi mai multe stimulente pentru investițiile pe termen lung. Mulțumim, doamnă Berez. ECR, domnul Kamal nu este aici, uh, îl reprezintă cineva, ia cuvântul cineva în locul lui? Nu? Alde? Non, je parle. Doamna Golar. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cuvântul numele Corei, care e absentă azi în străinătate și cere scuze pentru absență. pentru Cora, eh, chiar dacă sunt și eu de acord cu ea, dar eh, vorbesc aici în numele ei. Deci pentru ea și pentru noi principala problemă este că piața europeană este mult prea fragmentată. Fragmentată și bazată prea mult pe intermedierea bancară. Um, în calitate de persoană care sprijină Uniunea Piețelor de Capital, Cora dorește mai multe investiții transfrontaliere și uh, posibilitatea diversificării surselor de capital prin noi instrumente. Insistă că e important nu doar uh, la început pentru startup-uri, pentru noile întreprinderi, dar și apoi pentru scale-ups. Deci atunci când întreprinderile iau proporții, ele au nevoie de multe capitaluri în faza de creștere rapidă și tocmai în această fază deseori uh, întreprinderile europene își caută finanțare în Statele Unite, în Silicon Valley. Deci, este important să le permitem să își uh, sporească capitalul, mai ales prin fondurile de capital de risc și fondurile de antreprenoriat social, care pot fi stimulente pentru toate întreprinderile uh, care rămân sub pragul um, prevăzut. Puține întreprinderi uh, au primit acest la Bel până acum, uh, deci trebuie să vedem ce putem face, ca ele să devină mai numeroase. Um, să vedem ce facem cu fondurile numite fonduri de capital risc. Uh, aspectul transfrontalier este foarte important. Trebuie să ne asigurăm că legislația va permite o abordare mai flexibilă și în același timp mai proporționată. Deci, iată, acestea sunt mesajele pe care dorește să le transmită Cora Comisiei Econ. Mulțumesc! Ugea. Mulțumesc, doamnă Gular. Acum domnul Dimulis de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc doamnei Pitikainen pentru Uh, ce a făcut până acum și pentru prezentarea din această dimineață. După părerea mea, toate contribuțiile de până acum, cele spuse doamna Gular și cele spuse doamna Bereș, sunt lucruri utile. Dezbaterea de azi este una importantă pentru că se înscrie în contextul uh, dezvoltării capitalelor în Uniunea Europeană, avem aceste fonduri care, pe care le putem folosi după ce le evaluăm performanța de până acum. Trebuie să identificăm problemele și trebuie să găsim modalități de a le rezolva. Trebuie să găsim o cale de a stimula economiile locale și regionale și întreprinderi și trebuie să răspundem nevoilor întreprinderilor um, care au nevoie de capital. Un uh, raport de evaluare a performanței uh, a dat, uh, include rezultate dezamăgitoare. Până în aprilie 2016, fondul EUVECA, deci Fondul European de Capital Risc, a funcționat doar în 70% uh, din cazuri, uh, în valoare de 4,2 miliarde de euro. Nu cred că este suficient față de obiectivele pe care le-am uh, fixat inițial. Rezultatele în cazul fondurilor de antreprenoriat social sunt și mai proaste. Avem doar patru fonduri de acest tip în Europa, în valoare totală de doar 32 de milioane de euro. Deci trebuie să discutăm modalități de a îmbunătăți folosirea acestor fonduri și trebuie să discutăm despre criteriile finanțării proiectelor de acest, prin aceste fonduri și despre modul în care se poate recupera timpul pierdut. Comisia spune că cea mai mare problemă este lipsa de uh, activitate transfrontalieră și nivelul scăzut al activelor. Eu aș mai avea alte întrebări. Cine are acces la aceste fonduri? Care este pragul uh, care, uh, dincolo de care sau sub care o întreprindere are acces la acest uh, fond? Uh, cine gestionează aceste fonduri? Cred că Pragul actual de 50.000 este prea mare, mai ales pentru anumite țări și regiuni. Deci cred că ar trebui să ne gândim la posibilitatea uh, reducerii pragului. Trebuie să ne întrebăm de asemenea dacă aceste fonduri funcționează bine pentru a stimula economia ajutând întreprinderile mici și mijlocii. Trebuie să ne gândim cum putem ajuta firmele eh, cu risc inițial mai mare. Trebuie să ne gândim de ce aceste fonduri au fost folosite în doar 8 state membre. Este evident că nu am reușit să ajutăm economia socială și uh, întreprinderile sociale și uh, activitatea cu capital risc uh, și este evident că aceste întreprinderi rămân în urmă. Consolid, trebuie să consolidăm economiile din țările care au nevoie și se pare că până acum am ajutat uh, doar regiunile și țările care au cea mai puțină nevoie de uh, acest ajutor. Nu știu dacă ne-am gândit la modul în care îmbunătățim lichiditatea întreprinderilor mici și mijlocii într-un context de economie fragilă. Cum putem să le ajutăm să fie mai competitive față de întreprinderile mari din economii mai puternice? Și în acest context și în aceste motive, cred că trebuie să revenim la aspectele legate de criteriile, uh, cum ar fi numărul de angajați în ideea de a ajuta mai mult IMM-urile și firmele noi. Mulțumesc, domnule Papadimulis. În numele verților nu va lua cuvântul nimeni. În numele FTD are cuvântul domnul Vali. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul în numele colegului meu, Marco Zani, care în această dimineață trebuia să fie și la bugete, dar el va fi raportor din umbră pentru acest raport. În principiu, considerăm că aceste instrumente sunt cu siguranță importante, dar așa cum se întâmplă de obicei pe piața uh, pe Uniunea Piețelor de Capital nu vor funcționa atâta timp cât nu vor fi rezolvate în zona euro problemele economice generale. Încă avem o situație de dezechilibru monetar. Se creează astfel aceste diferențe care duc la incertitudini în uh, mediul investițiilor în Europa. Investițiile sunt uh, atrase de țările care se bucură de această situație sau au, în cadrul dezechilibrului, au situațiile mai bune, um, cum ar fi Germania. Deci, atâta timp cât nu rezolvăm problema la sursă, este clar că nu se vor atrage investiții mai mari și uh, țările cu surplus investesc și mobilizează economia sau situația nu se va debloca și va fi nevoie de investiții publice. Deci, cel mai bine ar fi ca țările din nordul Europei să financeze zone uh, cu o situație economică mai proastă din zona euro pentru a debloca situația acolo. Dar în campania electorală din Germania nu se vorbește de ce, despre acest subiect, deci nu am prea mari speranțe. În rest, vom analiza cu atenție aspectele tehnice, vom avea o atitudine constructivă în ceea ce privește criteriile de transparență, mai ales adiționalitatea în funcționarea acestor fonduri, pentru că dorim să se investească în inovare și în durabilitatea socială și de mediu. Acestea vor fi principiile pe baza cărora uh, va acționa colegul meu și trebuie să ținem, dar trebuie să nu uităm ideea generală că instrumentele nu vor funcționa atâta timp cât nu se va debloca situația și nu se vor depăși dezechilibrile din cadrul Uniunii Economice și Monetare și problema cererii. Germania, după părerea mea, trebuie să își schimbe atitudinea dacă nu Uniunea Europeană sau în orice caz zona euro nu vor funcționa bine nici pe viitor. Mulțumesc domnule Vali și acum dau cuvântul pe scurt din nou doamnei Pitikainen în încheierea dezbaterii. Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru observații. Destul de multe dintre observațiile dumneavoastră vor putea fi incluse, cred, în raport. Am auzit mult sprijin pentru stabilirea limitei fondurilor proprii la un uh, nivel mai mic decât 50 de mii. Cred că e posibil și ar fi o schimbare foarte pozitivă. Mulțumesc, doamnă Pitikainen. Și acum calendarul. Dezbaterea propunerii va avea loc pe 12 ianuarie, data limită pentru amendamente 24 ianuarie, pe 27 și 28 uh, dezbaterea amendamentelor și votul în comisie este prevăzut pe 22-23 martie și votul în plen este prevăzut pentru luna mai. Aveți vreo întrebare? Dacă nu, vă mulțumesc și vom trece în curând la punctul următor de pe ordinea de zi, după o pauză foarte scurtă. Vom trece la vot. Dear colleagues, please. Stimați colegi, vă rog. Aș dori să vă rog să vă așezați. We will start a very important voting session. So first I would like to ask you... Urmează sesiunea de vot, așadar aș dori să vă rog să uh, facem un vot de probă. Vă rog să vă introduceți cartelele de vot pentru un vot de probă. Votul s-a deschis. So... Încă mai sunt mulți care trebuie să voteze, în cazul în care sunt prezenți. Mai multe persoane care mai au de votat. Vicepreședinții noștri. Okay. Voting card of Marcus not work. Cartela de vot al lui Marcus nu funcționează. Nu, se abține. Se abține la votul de probă. Am luat notă. <laughs> Or oh, just some, some Eurobond for... Exactly. Nu votăm decât niște euro obligațiuni, spune domnul președinte acum. Îmi pare rău, uh, nu mai înțeleg. Încă verificăm votul sau uh, votăm uh, cu adevărat? Nu, încă e un vot de probă, spune domnul președinte. Ok, so we close the check. Votul de probă s-a închis. Și trecem la primul nostru vot, și anume reconfirmarea Uh, dosarului cu privire la fondurile pentru uh, uh, investițiile de piață. Dau cuvântul raportorului noastre pentru a ne reaminti că Tasha Malik, uh, o membră a secretariatului nostru care s-a implicat foarte mult în activitățile noastre și care a fost foarte bine pregătită în dosare precum fondurile de piață monetară, uh, va pleca. Uh, îi mulțumim foarte mult pentru munca sa și îi dorim mult succes pe viitor. Ne va fi dor de tine, iar acum Nina, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Um, mulțumesc, stimați colegi. După mai bine de trei ani am reușit să ajungem la un acord cu privire la fondurile de piață monetară și regulamentul aferent. Cred că înainte de a vota trebuie să fac niște mulțumiri. Mai întâi echipei de negociere, raportorilor din umbră, Brian Hayes, Peter Jazik, Fabio De Masi uh, și Gurley de asemenea și dumneavoastră, domnule președinte, pentru implicarea de care ați dat dovadă. A fost unul dintre cele mai dificile dosare uh, pe care le-am gestionat, însă cred că cu perseverența noastră și cu munca intensă a secretariatului, inclusiv a Tașei Malic și a Claudiei, am uh, reușit uh, să ajungem la ceea ce cred eu că e un acord echilibrat. Am reușit să rezolvăm câteva dintre preocupările noastre legate de riscul sistemic și de, ase- sistemic și de asemenea ne-am putut atât asigurat de faptul că aceste investiții vor finanța economia reală, pentru că până la urmă totul ține de crearea de uh, locuri de muncă și de creștere economică. Deci vă mulțumesc foarte mult. Cum spuneam, uh, uh, pot să spun că am obținut multe, am teat o legătură între sponsorizare și introducerea LVNF, care a fost o invenție a Parlamentului, uh, și uh, cred că am reușit uh, să ne rezolvăm preocupările uh, destul de bine. De asemenea, sper că colegii ne vor susține la votul de astăzi și, de asemenea, aș dori în acest moment uh, să mulțumesc Comisiei pentru munca sa și, de asemenea, și președinției slovace. Multe mulțumiri! Mulțumim, Nina. Într-adevăr, este o realizare importantă că acest regulament uh, poate fi aprobat în legătură cu o mare componentă a uh, sprijinului pentru sistemul bancar uh, alternativ. Punem, punem la vot textul astfel modificat, textul supus acord, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 37 de voturi pentru, 8 împotrivă, 3 abțineri. Textul se adoptă. Felicitări! Iar acum trecem la la securitizare. Raportor este domnul Paul Tang, un uh, dosar uh, relevant. De asemenea, Și trece la vot. Amendamentul 109. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge.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 se adoptă compromisul O pe, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul O bis pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul pe bis pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul Q pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 464 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 467 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul R pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul S pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul T pentru împotrivă abțineri se adoptă. Vot final cu privire la textul astfel uh, modificat, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 44 pentru, 4 împotrivă, o abținere. Vot cu privire la rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a uh, închis, 44 uh, de voturi pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Uh, acum vot cu privire la decizia de a intra în negocieri uh, cu Consiliul. Tot vot electronic, votul s-a deschis. Mai e un coleg care trebuie să voteze? Votul s-a închis. 44 de voturi pentru, 4 împotrivă, o abținere. Se adoptă felicitări uh, raportorului. trecem mai departe la cel de-al doilea dosar, uh, și anume modificarea regulamentului 575 um, pe 2013, compromisul 1, cine este pentru? Vă rog, coordonatorii, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 5 cu amendament oral. Mai întâi compromisul. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Iar acum amendamentul oral. Cine este pentru?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 Vot final pentru textul astfel modificat, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 40 de voturi pentru, 9 împotrivă. Acum vot cu privire la leg uh, rezoluția legislativă. Votul s-a deschis. Votul s-a închis același rezultat, atât uh, iar acum votăm uh, uh, pentru decizia de a deschide negocierile cu Consiliul. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 44 voturi pentru 5 împotrivă se adoptă. Felicitări raportorului.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 Raportul anual privind politica Uniunii Europene în domeniul concurenței. Uh, domnul Sean este raportor. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul B pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 70 pentru, Împotrivă. Verificăm amendamentul 70. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 71 pentru, împotrivă, verificăm 71, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se pare că avem o problemă tehnică. Redeschidem votul. Amendamentul 71. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Votul s-a închis. 26 de voturi pentru se adoptă. Compromisurile C, D și E. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 92. Pentru, împotrivă, cred că se adoptă, dar haideți să verificăm, votul s-a deschis. Încă mai e mai are un coleg de votat. Votul s-a închis. Se adoptă compromisul F pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul G pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 99 pentru împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, Vreți să verificăm? Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 100 pentru, Împotrivă. Nu văd uh, cum votează socialiștii. Împotrivă? Nu. Pentru? Haideți să verificăm, spune domnul președinte. Vă rog să votați, domnul președinte. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 101. Uh, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul H pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Part. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Verificăm. Partea a doua. Să deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aceasta a fost partea a doua, da? Întreabă președintele. Amendamentul 118. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 119 pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. 120 pentru, nu, acesta s-a acoperit. 121 pentru, împotrivă, verificăm. La 121 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul I pentru, Aba nu e vot pe părți. La sintagma social dumping. Nu era pe lista mea de vot, spune președintele. Deci, prima parte a compromisului I pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Verificăm la prima parte, s-a deschis votul. S-a cerut o verificare la prima parte. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 125, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 126, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 128, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 149 pentru, împotrivă, cred că se respinge, dar haideți să verificăm. 149. S-a deschis votul. Vă rog să votați, dragi colegi. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 150 pentru 150. Vă rog. Vă rog să ridicați mâinile. 150 pentru. Împotriva. Verificăm. La 150 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 151 pentru. Împotrivă. Verificăm. 151. S-a închis votul. Se adoptă. 153 pentru, Împotriva, abțineri se adoptă. 154 pentru. Împotriva. Verificăm. 154. S-a deschis votul. Just a second. Okay, vote is open. One. S-a deschis votul. 154. Mai trebuie să voteze încă câțiva colegi. Bun, s-a închis votul. Se adoptă. 155 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul L pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 167 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 100 60, 171 pentru. 171 pentru, împotrivă. Verificăm. La 171. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 172 pentru, Împotriva abțineri se adoptă 173 pentru. Împotriva abțineri se respinge 174 pentru. Împotriva. Verificăm. 174. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul M Compromisul M, pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă. Verificăm. Prima parte a compromisului M. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cu un vot în majoritate. Partea a doua, pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 184, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 186. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 190. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu văd PP-ul. Votează la 190. Verificăm. 190. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Cu diferență de un vot. 191 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 192 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 193 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 195 pentru. Împotrivă. Verificăm. 195. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 194 e caduc. 197 pentru, împotrivă, verificăm. 197, s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge în diferență de un vot. 198 pentru. Împotrivă. Verificăm. 198 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Din nou cu un vot diferență. 199 pentru, împotrivă, abține, Se respinge. 200 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 201 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 202 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge textul inițial pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 203 pentru, împotrivă, cred că se adoptă, dar verificăm. S-a deschis votul. 203. S-a închis votul. Se adoptă. Majoritate de un vot. 207. 207 pentru. Împotrivă. Verificăm. 207 s-a deschis votul. S-a închis votul. Și a trecut compromisul N. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 220 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul O pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 223 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 226 pentru, împotrivă, verificăm. 226 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 227 pentru. 27, 227 pentru. Împotrivă. Nu văd PP-ul. 227. Verificăm. S-a deschis votul. Erați împotrivă? Bine. S-a închis votul se adoptă. 228 pentru, împotrivă. Verificăm. 228 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 229 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 230 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 232 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem, deci, la compromisul O2 cu un amendament oral. Dar totuși trebuie să văd mâinile. Deci, obiecții la amendamentul oral. Deci supunem la vot compromisul fără amendamentul oral. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 260 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 249 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 249. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 247 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 251 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 261 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 263 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 265 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 266 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 277 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. Oh, sorry. Okay, we, we move. Scuze, bine, revenim. Deci, revenim la compromisul P. Cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum 277 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 278 pentru împotriva abțineri se respinge. 283 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 284 pentru, împotriva abțineri se respinge. Cum textul inițial în iatul 14 se adoptă 285 pentru, împotriva, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 286 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 288 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 292 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 290 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Verificăm acest vot pentru amendamentul 290. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 289 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 291 pentru. Împotrivă. Verificăm. 291. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 293 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm totuși, pentru că nu ridicați uh, toți mâna, să deschizi votul. 293, deci. S-a închis votul. Se adoptă, da. 294 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, 297 pentru împotriva abțineri se respinge, 296 pentru împotriva abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 295 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 298 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Q pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 301 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 302 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 303 pentru, împotriva abțineri se respinge. 304 pentru, împotrivă, verificăm, 304, să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 305 pentru. Se adoptă. 306 pentru împotriva abțineri se respinge, 307 pentru împotriva abțineri se respinge, 308 pentru împotriva abțineri se respinge, 309 pentru mm, verificăm 309. S-a deschis votul. Treste nouă. S-a închis votul. Se respinge. Este 10 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. Verificăm. 310 s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge 311 pentru, împotrivă, aceeași majoritate, dar verificăm, să deschis votul. Încă o dată, 311, să deschis votul. Trei este Bun, s-a închis votul. Se adoptă. 312 pentru. Nu, devine caduc. Deci și textul inițial devine caduc. 313 pentru împotriva abțineri se respinge. 314 pentru împotriva abțineri se respinge. 315 pentru împotriva abțineri se respinge. 316 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 319 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 320 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 321 pentru. Împotriva Verificăm 321, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 327 pentru împotrivă. Verificăm 327. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 328 pentru. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul R pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 330 pentru, împotriva abțineri se respinge. 331 pentru, împotriva, cred că se adoptă, dar verificăm. 331, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 332 pentru, Împotrivă. Verificăm 332 să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 333 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 334 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 335 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 336 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 338 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. 340 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. 343 pentru, împotrivă, se adoptă, dar verificăm totuși. Vote is closed. Adopted compromise S. Se adoptă compromisul S pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 346. Nu. Compromisul T pentru împotriva abțineri se adoptă. 349 pentru împotriva abțineri se respinge. 351 pentru împotriva abțineri se respinge. 352 pentru împotriva abțineri se adoptă. 353 pentru împotriva abțineri se adoptă. 355 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 356 pentru, împotriva. Verificăm. 356. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 358 pentru, împotriva abțineri se respinge, 359 pentru, împotriva abțineri se respinge, 361 pentru, împotriva abțineri se respinge, 360 pentru, împotriva abțineri se respinge, 362 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 363 pentru, împotrivă, verificăm, 363, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul U pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul U2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 365 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 366 pentru, împotriva. Verificăm. 366 s-a deschis votul. Vote is closed. Adopt. S-a închis votul, se adoptă 368 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 368, cred că se adoptă, dar uh, trebuie să ridicați mâna ca să pot să fiu sigur. S-a închis votul. Se respinge cu diferența de un vot. 369 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 370 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 371 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 372 pentru împotriva verificăm, cred că se adoptă, dar verificăm totuși. 372 S-a închis votul, se adoptă 373 pentru împotrivă. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 374. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm. 374. S-a deschis votul. are in favor? Okay, so it's adopted. Se adoptă. 375 pentru. Împotrivă. Verificăm 375, să deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se adoptă 377. Cine-i pentru? Împotrivă? Verificăm. Out of group not showing their vote. 377. Please vote. Vă rog să votați. Nu doriți să votați? Bine, s-a închis votul. Se adoptă. 378 pentru. Împotrivă. Abstentions adopted. 37. Abțineri se adoptă. 379 pentru. Împotrivă. Verificăm 379, să deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Cu majoritate de un vot. 380 pentru. Împotrivă. S-a deschis votul pentru 380. S-a închis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 383 pentru. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 384 pentru împotriva abțineri se adoptă, 385 pentru împotriva abțineri se adoptă, 386 pentru împotriva abțineri se adoptă, 387 pentru împotriva abțineri se adoptă. 388 pentru, împotriva. Verificăm. 388 s-a deschis votul. Vote is closed. Adopted. 39. S-a închis votul, se adoptă. 391 pentru, împotriva, trebuie să verificăm 391, să deschizi votul. Adolfo, te rog, deschide votul pentru 391. Still the number of colleagues to vote. 391. N-au votat toți colegii pentru 391. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 95 pentru, împotriva abțineri se respinge. 392 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 394 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 devin caduce și al patrulea se votează. Peste 92 a fost adoptat. 394 e compatibil, deci îl votăm. Bun. Deci avem dreptate. 394 se adoptă, 393 devine caduc, 396 trebuie votat. Devine caduc? Nu, trebuie votat. Pentru împotriva, Exactly. Yes, but as, s 393 has fallen... Dar cum 393 a devenit caduc, trebuie să votăm pe 396. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 397 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 398 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 399 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 400 pentru împotriva abțineri se respinge, 402 pentru împotriva abțineri se adoptă, 403 pentru împotriva abțineri se adoptă, 404 pentru împotriva abțineri se adoptă, 405 pentru împotriva verificăm 405 s-a deschis votul S-a închis votul. Se adoptă 406 pentru împotriva abțineri. Se respinge. Compromisul V pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 408 pentru împotriva abțineri se adoptă, 410 pentru împotriva abțineri se adoptă, 411 pentru împotriva abțineri se adoptă, 413 pentru împotriva abțineri se adoptă. 415 pentru împotriva abțineri se respinge. 416 pentru verificăm 416 s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 417 pentru împotriva abțineri se respinge, 418 pentru împotriva 418 s-a deschis votul electronic. Patruste optsprezece. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul V2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 422 pentru împotriva abțineri se adoptă. 423 pentru împotriva. Verificăm. 423 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 424 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 425 pentru. Împotrivă. Verificăm votul pentru 425. Cred că se respinge, dar uh, verificăm pentru că nu ridică mâna toată lumea. S-a închis votul se respinge cu diferență de un vot. 426 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 427 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 428 pentru, împotriva, verificăm, 428 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate de un vot, o diferență de un vot. Restul devin caduce și trecem la 434 pentru 434 pentru împotrivă abțineri se adoptă 437 pentru nu 436 cu un amendament oral, da, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 437 pentru, împotriva abțineri se respinge. 438 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 439 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votăm în bloc amendamentele de la INTA. Sunteți de acord? Nu sunteți de acord? Nu putem vota în bloc. INTA 1. Cine-i pentru INTA 1? Împotriva abține se adoptă. INTA 2 pentru. Împotriva abține se adoptă. INTA 3 pentru. Împotriva abțineri. INTA 3 verificăm. S-a deschis votul. închis votul. Se adoptă cu o majoritate mică. Inta 4 se, uh, nu mai trebuie votat. Inta 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Inta 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Inta 8 pentru împotriva abțineri verificăm inta 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Inta 9 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. IMCO 1 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. IMCO 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. IMCO 5 pentru. Împotriva. Verificăm IMCO 5. S-a deschis votul pentru IMCO 5. S-a închis votul. Se adoptă. IMCO. Nu, restul amendamentelor de la IMCO le votăm în bloc până la 19, până la 18. De la 6 la 18. Nu, de la 6 la 11. Dar sunt acoperite. Deci, numai 7. Nu votăm în bloc până la urmă. Îmi pierd o vremea. Pentru împotriva abțineri se adoptă. IMCO 13 pentru împotriva abțineri se adoptă.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 1, partea a doua, pentru, împotriva abțineri se adoptă, 2, pentru, împotriva abțineri se adoptă, putem vota în bloc, restul amendamentelor de la TRAN, aveți probleme, până la... Bun, TRAN 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 4 pentru, împotriva abțineri. Verificăm tran 4. S-a deschis votul. Vote is closed. Adopt. Votul s-a închis, se adoptă 5 pentru, împotrivă abține se adoptă 6 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 7 pentru,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 Spune domnul președinte. Împotrivă, abțineri se uh, verifică. Tran 15, verificăm. This is clear a key vote for. Clar un vot cheie, spune domnul președinte. Vote is closed. Votul s-a închis. Uh, se adoptă votul 16, este pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 17 pentru, împotriva abțineri. Nu văd pozițiile altor grupuri. 17 votul s-a deschis. Vote is closed. adopted 18 in favor against se adoptă 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Doriți să votăm în bloc acum? Până la 26, spuneți. Bun, 19-26, spuneam președinte, în bloc. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva Verificăm. 28. Votul s-a deschis. Very good. Is adopted. Uh, Se adoptă. Agri. Chestiuni controversate, spune domnul președinte. Agri 1 pentru. Împotrivă. Verificăm la Agri 1, votul s-a deschis. Agri 1. Uh, Agri 1, vă rog votați. Un ultim efort, uh, spune domnul președinte, și apoi închidem votul. Uh, se adoptă Agri 2 pentru 2 până la 8 în bloc, bun, pentru împotriva abține se adoptă, Agri 9 pentru împotriva abțineri uh, verificăm la Agri 9, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Votul s-a închis. Se adoptă. Următoarele de la Agri în bloc uh, pentru împotriva abține um, se adoptă. Citarea 1 pentru împotriva abține se adoptă. Citarea 2 pentru împotriva abține se adoptă. Citarea Amendamentul 1 a fost domnul președinte, a spus domnul președinte, apoi amendamentul 2 care s-a adoptat, amendam, amendamentul 2 pentru împotriva abținerii respins, amendamentul 3 pentru împotriva abținerii se adoptă, amendamentul 4 uh, pentru împotriva abținerii se adoptă. 4, vreți să verificăm? Dacă doriți, verificăm. Vote is open. S-a deschis votul. Vote is closed. Votul s-a închis, se adoptă uh, 5 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 6 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Nu, se pare că v-ați opus. Uh, vă rog să vă sincronizați. Amendamentul 6, votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. 7 pentru, pentru, împotrivă, abțineri. Îmi pare rău. Se adoptă, sigur, dar dacă nu ridicați mâinile, trebuie să verific și pierdem vremea. Verificăm. Votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. 8. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 9. Pentru nou text uh, inițial, uh, 4 la 6, pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 9, pentru împotriva abțineri respins, Uh,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 Vote is closed. Adopted 14 in... No. Se adoptă text uh, original la 9 la 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 14 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 15 pentru împotriva abțineri uh, verificăm la acest uh, punct, la 15. S-a închis votul. Se respinge. Agri la citări 1 pentru împotrivă pentru da, cele trei agri în bloc. Pentru împotriva abține se adoptă. Amendamentul 16 pentru împotriva abțineri respins, 17 pentru împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru împotriva abțineri respins, textul uh, original uh, devine caduc, 19 pentru împotriva abțineri nu văd cum votează verzii, dacă sunt pentru sau împotrivă. Pentru se adoptă. 20 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă abțineri se uh, respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul uh, Y pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, uh, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă compromisul Z pentru, împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Nu votăm la 45, text similar, 46 pentru împotriva abțineri se respinge, 47 pentru împotriva abțineri respins, 48 pentru împotriva Alte pentru? Verificăm. 48 verificăm. Uh, votul s-a închis. Se respinge. Textul uh, original pentru împotrivă abțineri se adoptă, 49 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 50 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 51 pentru împotriva abțineri. Verificăm la 51, votul s-a deschis. Votul s-a închis, se respinge 52 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 53 pentru, împotrivă pentru Verificăm 53, uh, votul s-a deschis. Uh, votul s-a închis, se adoptă, agri în bloc, pentru împotrivă abțineri se adoptă, vot uh, cu apel nominal pentru textul astfel modificat. Votul s-a deschis. Mai sunt câțiva colegi care trebuie să voteze. Votul s-a închis. 33 pentru, 6 împotrivă, 5 abțineri. Felicitări raportorului. Please, raporteur. Vă rugăm, uh, aveți cuvântul, domnule raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte subțint. Eu cred că a fost uh, unul dintre dosarele cele mai pline de provocări uh, din aceste ani și sunt chiar foarte recunoscător tuturor colegilor. Uh, vă spun sincer, chiar vă sunt recunoscători celor care v-ați adus contribuția la acest raport. Sunt trei aspecte importante pe care le-am obținut în acest raport. Am reușit să facem pași serioși în direcția recunoașterii faptului că Uh, se respectă regulile concurenței, apoi am făcut un pas important înainte în ceea ce privește uh, piața digitală și apoi, firește, cel de-al treilea aspect, uh, poate um, o mișcare printre cele mai importante, anume am progresat cu economia colaborativă. S-a pus accent mare pe durabilitate și pe valori sociale și în cele din urmă sunt recunoscători recunoscător comisiilor pentru că s-au implicat și contribuția lor a fost extrem de importantă. Apoi, notă personală, sunt uh, foarte recunoscător lui Massimo Polondo de la Secretariatul Econ și, bineînțeles, uh, domnului Roland Gur, uh, consultantul meu special. Ei au pus în mișcare tot acest mecanism. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnul președinte. I can play at six, so I'm a bit. Morning. you just So, dear colleagues. Stimați uh, colegi, știu că a fost uh, o sesiune foarte lungă de vot, uh, dar vă rog totuși să vă așezați. Stimați colegi, e o mare plăcere să îi urez bun venit Uh, ministrului de finanțe al Republicii Slovacia și președintelui ECOFIN, domnul Peter Kazimir. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a prezenta încă o dată opiniile dumneavoastră cu privire la reușitele um, președinției slovace în ceea ce privește um, domeniul de interes al Comisiei Econ. Cred că a fost uh, o președinție încununată de succes. Cu mare plăcere putem să anunțăm că ieri uh, s-a mai făcut un pas important înainte și anume a existat un acord politic în cazul dialogului tripartit în ceea ce privește regulamentul pentru prospect care este um, o piatră de temelie a Uniunii pieței, uh, Piețelor de Capital. Astfel, astăzi am votat în legătură cu securitizarea, deci facem pași importanți înainte. Vă mulțumim dumneavoastră și președinției dumneavoastră pentru munca excelentă și pentru cooperarea cu Parlamentul. Astăzi am votat de altfel și un al doilea dosar foarte important uh, în legătură cu care s-a ajuns la un acord uh, și uh, anume fondul de piață monetară. Înaintăm, deci, cu legislația și, de altfel, cum bine știți, Consiliul Marți, în această săptămână, a ajuns la un acord cu privire la FSI2, care FSI 2 mă scuzați, care este uh, o chestiune extrem de uh, importantă. Sperăm că în câteva luni vom ajunge la rezultate bune și în acest domeniu. Uh, schimbul uh, de opinii cu dumneavoastră include și dialogul uh, economic în cadrul, în cadrul nostru de cooperare interinstituționale. De asemenea, aș dori să vă mulțumesc în notă personală pentru implicarea dumneavoastră uh, pozitivă în relația cu Parlamentul uh, în acest uh, semestru. Și vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să încep cu felicitările. Vreau să vă felicit pentru că ați votat pachetul privind securitizarea. Într-adevăr, Acum uh, acest dosar are o miză mare pentru președinția malteză. Dar după acordul de ieri privind prospectul și votul de azi privind securitizarea, cred că este uh, sunt elemente foarte importante pentru uh, Uniunea Piețelor de Capital. E o plăcere să fiu din nou în Parlamentul European, în Comisia Econ și astfel îmi închei, de fapt, rolul în președinția slovacă. Acesta este ultimul mare eveniment ca președinte al ECOFIN. Vreau să subliniez progresele făcute pe elementele principale de pe agenda ECOFIN în timpul președinției noastre în domeniul afacerilor economice și financiare. Cea de-a doua jumătate acestui an a adus niște momente transformatoare, majore, la, în, afara, în afara Uniunii Europene și în interior. Și, din fericire, datele recente ne-au arătat că, deocamdată, economia uh, este destul de rezistentă, însă rezistența pe termen scurt nu garantează stabilitatea și creșterea pe termen lung. Deci, uh, există o incertitudine considerabilă în ceea ce privește perspectivele economice. Brexit, anul superelectoral în Europa, inclusiv ultimele evoluții din Italia sau schimbarea administrației în Statele Unite. Sunt evenimente care sunt uh, în curs de desfășurare și va dura ceva timp până vom vedea impactul lor asupra Europei. În timpul președinției noastre am încercat să navigăm aceste ape uh, incerte, să facem progrese în dosarele legislative pe care le-am avut pe masă și să spargem tabul de la Consiliu, să stimulăm o discuție de strategie privind viitorul Europei și mai ales privind aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. Acest uh, triunghi virtuos de buni politice fiscale, investiții și reformă structurală și financiară se găsesc în continuare în centrul răspunsului nostru. Noi ne-am centrat pe acest mix de politici. Deci investiții, reforme structurale și financiare și politici fiscale um, solide. În principiu acest lucru nu s-a schimbat, însă uh, s-au schimbat accentele puse asupra diverselor elemente. Să încep cu bunele politici fiscale. După cum știți foarte bine, una dintre chestiunile cele mai mari pe care le-am abordat a fost procedura de deficit excesiv pentru Spania și Portugalia după evaluarea Comisiei din vară, care arăta că aceste țări nu luaseră măsuri eficace, Consiliul a adoptat decizia privind uh, lipsa acțiunilor eficace și a accelerat procedura de deficit excesiv. În același timp, Comisia a considerat că taxele financiare, că uh, amenziile, penalitățile financiare împotriva Spaniei și Portugaliei ar trebui să nu fie aplicate. Și la Consiliu nu s-a dorit uh, uh, altceva. Dumneavoastră cunoașteți bine aceste chestiuni pentru că ați avut un dialog structurat cu Comisia și un schimb de opinii cu miniștrii de finanțe ai ambelor uh, țări. Deci chiar dacă procesul nu a fost întotdeauna foarte clar pentru noi în Consiliu și au fost anumite târzieri, procedura deficitului excesiv în cele din urmă a presat cele două țări să ia măsuri eficace în toamnă. Și acesta este obiectivul principal al regulilor fiscale. Deci, în cele din urmă, totul s-a încheiat cu bine. S-a, pentru toate părțile implicate. Și Asta e cel mai important. lăsând la o parte toate zvonurile. Apoi, stabilizarea fiscală. Susținerea normelor fiscale este crucială pentru durabilitatea finanțelor publice și deci pentru credibilitatea noastră. Pe lângă sustenabilitate, politica fiscală ar trebui de asemenea să aibă un obiectiv de stabilizare macroeconomică. În dezbaterea de la Ecofin și în Eurogrup pe propunerea Comisiei privind expansiunea Uh, fiscală a zonei euro, am văzut cât de complicată și de complexă este această tematică. De asemenea, am văzut că normele fiscale europene nu uh, au fost um, uh, proiectate având în minte acest obiectiv al stabilizării macroeconomice și de aceea președinția slovacă și-a fixat ca o prioritate de vârf tocmai discuția la nivelul ministerial cu privire la aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. Și am uh, discutat acest lucru la Bratislava în septembrie, uh, am vorbit despre capacitatea fiscală um, în perspectiva zonei euro de a servi ca tampon în fața unor șocuri macroeconomice majore. Și cu toate că acest subiect este destul de sensibil în uh, Consiliu, trebuie să spun că ministrii de finanță au avut uh, totuși o abordare destul de constructivă. De asemenea, am pus acest lucru pe ordinea de zi a reuniunii ECOFIN din această săptămână pentru a uh, păstra această inițiativă și pentru a primi informații de la comisii uh, ulterior uh, raportului celor cinci președinți. De asemenea, Comisia ne-a informat cu privire la Cartea Albă privind viitorul Europei, care va fi prezentată în martie 2017 și care, de asemenea, va aborda și arhitectura Uniunii Economice și Monetare pe viitor. Și în iulie am avut un schimb de opinii interesant pe acest subiect între miniștrii de finanțe și membrii Parlamentului European. Deci aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru că a subliniat uh, importanța acestui domeniu foarte important și vă rog să continuați cu această activitate. Deci chiar dacă perspectivele pe acest subiect sensibil rămân destul de divergente, există un acord în Consiliu conform căruia Uniunea economică și monetară nu este suficient de rezistentă și e nevoie de acțiuni suplimentare. Aceasta este poziția de acum și sper că spre sfârșitul uh, super uh, anului electoral 2017, Consiliul să poate continua această discuție importantă și să obțină niște progrese substanțiale. Acum, în ceea ce privește investițiile, un alt subiect foarte important pentru noi, am făcut progrese impresionante în acest domeniu. La cererea Consiliului European, Consiliul uh, ECOFIN a adoptat uh, abordarea generală a Consiliului cu privire la EFSI 2.0 și Consiliul ECOFIN din 6 decembrie a adoptat abordarea generală a Consiliului. Și mă bucur că am reușit să extindem durata de viață a acestui fond, dar de asemenea să îmbunătățim și sper că așa se va întâmpla, deci se vor îmbunătăți aspectele calitative, cum ar fi adiționalitatea, acoperirea geografică și sectorială, focalizarea asupra um, schimbărilor climatice și asistență mai bine, um, mai bine direcționată din partea platformei uh, europene de consultanță. Uh, consultanța este foarte importantă. Prelungirea vieții și creșterea uh, obiectivului de investiții EFSI uh, vor uh, ajuta la renașterea creșterii în Europa, de care e foarte clar nevoie. Și sunt încrezător că și Parlamentul European va dori să faciliteze o tratare rapidă a acestui dosar important și sper că negocierile în trialog pot să meargă foarte bine în timpul președinției malteze. De asemenea, vorbind despre investiții, ar trebui să spun câte ceva și despre planul de investiții externe așa cum v-am spus, în această comisie, în iulie, cauzele migrației uh, au fost o prioritate politică, chiar și înainte să începem președinția. De aceea mă bucur că am reușit să aducem negocierile în Consiliu la bun sfârșit pe toate cele trei dosare în acest pachet, și anume revizuirea mandatului de creditare externă al BEI și al Fondului de Garantare, precum și al Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă. Și acum aș dori să trec la Uniunea Bancară, care este starea lucrurilor. Uniunea Bancară este esențială pentru buna funcționare în, a Uniunii Monetare și noi am continuat să mergem înainte pe foaia de parcurs adoptată în iunie de Consiliu. Uh, nu a fost o discuție ușoară, pentru că a trebuit să găsim echilibrul just între partajarea riscurilor și reducerea riscurilor. Președinția noastră a reușit să treacă prin um, întreaga propunere de garantare a depozitelor și de asigurarea depozitelor la nivel tehnic. Um, ne-am ocupat de diversele stadii de guvernanță, finanțare, um, deci, președinția noastră a monitorizat progresele privind uh, pregătirea măsurilor de reducere a riscurilor pe care Comisia le-a introdus săptămâna trecută. Și președinția, deci, va începe discuțiile tehnice pe aceste propuneri deja mâine, ca să nu mai pierdem timpul. Între timp, de asemenea, e pozitiv faptul că există condițiile astfel încât să se poată desfășura activitatea tehnică privind uh, um, măsurile comune de protecție, astfel încât fondul unic de rezoluție să poată deveni operațional. Și uh, Ecofinul din noiembrie am, am, în Ecofinul din noiembrie am mandatat uh, Comitetul Economic și Financiar să înceapă această muncă. Acum, unele piețelor de capital. Sunt persoane care se îndoiesc de acest dosar, mai ales uh, în lumina plecării Regatului Unit din Uniunea Europeană, însă sunt une, înșelăm, dacă nu obținem rezultate cât mai repede posibil, uh, ar însemna să ne împușcăm singuri în picior, să ne tem craca de sub picioare. Deci e nevoie acum de canale alternative de finanțare, ceea ce poate să fie um, o linie de, de salvare, o, un colac de salvare pentru foarte mulți antreprenori. Ne bucurăm să vă spunem că ieri am ajuns la un acord politic privind regulamentul um, legat de prospect, aseară târziu. Este prima uh, cărămidă importantă uh, din fundamentul um, Uniunii Piețelor de Capital. Și de asemenea vreau să vă reamintesc că s-a ajuns la un acord privind uh, mandatul de negociere pentru pachetul de securitizare, așa cum știți. Acest lucru s-a întâmplat în decembrie anul trecut și înțeleg că Parlamentul European a votat astăzi și a adoptat acest dosar. Deci vă mulțumesc pentru acest cadou de Crăciun pe care îl faceți Uniunii Piețelor de Capital. În cele din urmă, vreau să notez că la nivelul grupurilor de lucru am ajuns deja la un acord cu privire la fondurile europene de capital de risc și fondurile europene pentru antreprenoriatul social. Și abordarea generală va fi adoptată formal, probabil la nivelul Coreper săptămâna viitoare. Acum, în ceea ce privește serviciile financiare, salut faptul că luna trecută, după negocieri intense, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord politic privind proiectul de regulament pentru crearea unui cadru de reglementare pentru fondurile uh, de piață monetară. Foarte important și în domeniu, un subiect sensibil, din nou. Și înțeleg că după aprobarea finală în Consiliul la Coreper ieri, din nou, astăzi a votat uh, Econ, dumneavoastră, deci ați votat în favoarea acestui uh, act legislativ important și deci colegiuitorii au contribuit în mod semnificativ la creșterea stabilității financiare în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc încă o dată. De asemenea, Consiliul a convenit în noiembrie mandatul de negociere pentru uh, propunerea care susține informarea consumatorilor cu privire la um, serviciile financiare și cred că se va ajunge la un acord uh, în președinția malteză la începutul anului viitor. De asemenea, muncim din greu pentru a ajunge la un acord privind mandatul de negociere al Consiliului pentru revizuirea celei de-a patra directive uh, de combatere a spălării banilor. Mai avem un pic de timp până la sfârșitul președinției. Știu că lupta împotriva schimbări, uh, spălării banilor și finanțării teroriste este uh, atât de important, la fel de importantă și pentru Parlamentul European, cum este la Consiliu. Sunt încrezător că ambele instituții vor uh, face eforturile pentru a ajunge la un acord uh, cât mai repede posibil anul viitor. Și în cele din urmă, cireașa de pe tort, chestiunile fiscale. Lupta împotriva fraudei fiscale a fost una dintre prioritățile politice ale președinției noastre la ECOFIN și cred că realizările noastre reflectă acest lucru. În ceea ce privește fiscalizarea directă, s-au obținut rezultate semnificative la începutul lui noiembrie prin adoptarea concluziilor Consiliului privind criteriile și procesele care duc la stabilirea listei europene privind jurisdicțiile necooperante în materie fiscală. E lista neagră așa numită listă neagră. Și apoi uh, grupul privind codul de conduită, privind uh, fiscalizarea întreprinderilor, a, a, um, a hotărât că în 2017 vor fi verificate aceste jurisdicții. În, ca răspuns la Panama Papers, Consiliul Ecofin a adoptat rapid un amendament la directiva privind cooperarea administrativă în materie fiscală, așa numită DAC 5. Aceasta permite autorităților fiscale să acceseze uh, um, informații uh, privind spălarea banilor. Deci e o parte a răspunsului la dosarul Panama Leaks. Am reușit să adoptăm concluziile Consiliului privind transparența fiscală, sublin nevoia de a preveni um, ascunderea de fonduri la nivel, la scară largă și pentru a asigura o mai eficace și eficientă cooperare între autoritățile fiscale și alte agenții. Money laundering and trade financing. And earlier this... La începutul săptămânii, Consiliul a adaptat concluzii în legătură cu comunicarea Comisiei, în legătură cu crearea unui sistem de impozitare stabil și echitabil pentru Uniunea Europeană și modul în care rămâne de văzut cum va aborda Consiliul cele patru propuneri legislative din pachet, pentru că este o uh, inițiativă foarte mare. Deci uh, e vorba de Uh, baza consolidată de impozitare a întreprinderilor, evitarea plătirii taxelor, dubla impozitare și mă bucur să vă anunț că da, Ecofin în decembrie, marți, s-a făcut un progres semnificativ în ceea ce privește uh, adoptarea unei poziții comune pe baza agendei președinților precedente. Am recitit, am reușit să stabilizăm 95% din textul acestei directive, deci președinția malteză ar trebui să încheie uh, discuțiile pe acest text la începutul uh, anului viitor și apoi să implica Parlamentul. În ceea ce privește impozitarea indirectă, am făcut progrese în mai multe dosare. Am adoptat uh, concluzii în legătură cu regulile TVA pentru tranzacțiile transfrontaliere, care uh, acoperă mai multe aspecte legate de regulile TVA actuale. Și Consiliul Ecofin a luat notă de situația negocierilor acordului între UE și Norvegia în legătură cu TVA-ul, un dosar nou toate statele membre au adoptat textul președinției slovace um, ca posibil rezultat al acestor negocieri, pe baza căreia Comisia a fost invitată să încheie negocierile. Președinția slovacă a ajuns la un acord privind concluziile Consiliului în domeniul accizelor pe alcool și băuturi alcoolice, cerând Comisia să Um, propună, um, să facă o propunere legislativă în, două anul pe acest subiect, iar și în fine, legătură cu impozitarea, vă mai informez că la Ecofin a avut loc un schimb de opinii dacă frauda TVA trebuie sau nu inclusă în domeniul de aplicare a directivei PIF pentru a sprijini, a sprijini activitatea Consiliului pentru Justiție și Afaceri Interne. Mă bucur că după mult timp am reușit să uh, readucem la viață acest dosar uh, și adoptat de Coreper ieri. În fine, câteva cuvinte în legătură cu bugetul. Îmi închei intervenția cu câteva cuvinte pe acest subiect care nu este uh, de competența comisiei dumneavoastră. Vreau doar să vă spun că mă bucur că s-a ajuns la un succes între cele două instituții în urma concilierii privind bugetul 2017 uh, al Uniunii Europene. Sunt convins că bugetul pentru la anul este unul solid și uh, solidară uh, și uh, ține cont de preocupările cetățenilor, uh, criza migrației, securitatea internă și externă, stimularea creșterii și crearea de locuri de muncă. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you very much for your Mulțumesc pentru prezentare care arată că președinția dumneavoastră a muncit foarte mult și ați înregistrat uh, succese importante. Are cuvântul mai întâi domnul Balțu. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule ministru de finanțe. Vreau, în primul rând, în numele grupului PPE să vă mulțumesc călduros pentru cooperarea dumneavoastră în timpul mandatului dumneavoastră la președinție și pentru, vreau să vă mulțumesc și pentru munca foarte bună pe care ați făcut-o dumneavoastră și colegii dumneavoastră. Ne-ați prezentat câteva perspective privind Uniunea Bancară. Vreau să revin la acest subiect și să vă adresez câteva întrebări mai eh, exacte pe subiectul acestei idei a unui sistem eh, unic de um, asigurare a depozitelor EDIS. În propunerea EDIS, din punctul meu de vedere, lipsește în continuare un studiu privind consecințele, un studiu al impactului. Până acum Comisia a făcut doar uh, o analiză tehnică. De asemenea, în propunerea EDIS lipsește și o legătură cu reducerea necesară a riscurilor din sectorul bancar, despre care ați vorbit. Pașii care au fost deja anunțați pentru reducerea riscurilor nu sunt suficient de ambițioși, consideră colegii dumneavoastră. De aceea, în concluzie, se cerea un progres uh, substanțial uh, în dosarul EDIS, dar acest lucru nu era, n-a fost posibil în președinția dumneavoastră. Și vreau să vă întreb, domnule Cazimir, dacă sunteți de acord cu mine că propunerea EDIS în forma prezentată de comisie în cele din urmă a eșuat sau dacă considerați că există nevoi de modificare fundamentale din partea comisiei. Mulțumesc! Let me answer in my... Voi răspunde în limba mea maternă. Uh, uh, Vă mulțumesc uh, pentru uh, aprecierile exprimate în introducere în ceea ce privește activitatea noastră în domeniul serviciilor financiare. Da, e adevărat, dacă vă aduceți aminte ce v-am spus în iulie în legătură cu EDIS, ne-am exprimat în mod foarte precaut pentru că știm care e atmosfera din Consiliu și Dezbaterea a fost foarte intensă, animată săptămâna aceasta. Comisia și-a prezentat măsurile și eu am fost obligat să explic mass mediei Și nu cred că e foarte discret să spui mass mediei că e normal că după luni de zile de așteptare a unor măsuri care au obiectivul să reducă nivelul riscului, pentru că că sunt de acord că reducerea riscului trebuie să meargă mână-mână cu împărțirea a riscurilor. Deci după ce am așteptat atât de mult acest pachet de măsuri, uh, așa anumite, anumite țări au fost criticate în legătură cu faptul că au blocat inițiativele privind împărțirea riscurilor, au pus povara asupra noastră, asupra celelalte părți, așa văd eu lucrurile. Și, bineînțeles, este o reacție normală, umană, atunci când uh, faci obiectul presiunilor mult timp, pentru că, așa cum spuneți, uh, EDIS este un dosar înghețat, mai mult sau mai puțin, în momentul de față. Nu e ușor și se dorește să se mm, avanseze în continuare în uh, arhitectura inițială a Uniunii Bancare. Acest scenariu așteaptă răspunsuri care vor sosi la anul. Deci mă bucur că se vor face propuneri specifice. Nu va fi ușor să se ocupe de acest dosar uh, pentru președinția malteză, să se ajungă la o uh, poziție comună, dar uh, discuțiile tehnice vor începe mâine. Deci, nu, nu credem că sunt motive pentru a întârzia și mai mult lucrurile. Și eu cred, așa cum a spus și Parlamentul European, că va dura ceva vreme până când uh, se va ajunge la o, putere, la o poziție comună. Vom vedea cum vor merge lucrurile. Am discutat ieri despre directiva prospectului și cu această ocazie uh, Comisia a spus că va prezenta documentul la Strasbourg. Veți vedea cum arată. Cu siguranță vom fi puncte de vedere diferite în legătură cu pachetul de măsuri. Bineînțeles, se pune problema țărilor mici, țărilor mari, țărilor gazdă și a celorlalte țări, deci este un subiect complicat Unele subiecte care au fost uh, deja discutate și oarecum s-a ajuns un acord, un acord în legătură cu ele sunt repuse în discuție, dar adevărul este că nu vom reuși să punem în comun garanțiile în sistemul bancar european fără a cădea de acord în mod specific în legătură cu metodele folosite pentru a reduce riscurile în fiecare țară, în sectorul bancar, mai ales dacă există în continuare țări în care pot fi apărea în continuare probleme. Și, în încheiere, e logic să luăm textul articol cu articol în discuție, în detalii, pentru că trebuie discutat în detaliu și am abordat lucrurile în mod foarte precaut. Thank you. Mulțumesc. Urmează Pervanș Beves. Mulțumesc, domnule ministru. În legătură cu EDIS, nu voi reveni, dar eu mă tem că, având în vedere modul cum se abordează discuția, nu se face decât să, să se reducă atât de mult riscurile încât până la urmă să nu mai putem pune nimic în comun. Aș reveni la aspectele macroeconomice din prezentarea dumneavoastră. Ați vorbit despre importanța rolului Parlamentului în momentul în care s-a hotărât până la urmă să nu impunem sancțiuni Spaniei și Portugaliei. Au fost mai multe motive pentru care s-a ajuns la această decizie înțeleaptă. În primul rând, faptul că aceste două măsuri au prezentat măsuri pentru a uh, Uh, corecta evaluarea bugetului lor, dar oare caracterul prociclic al sancțiunilor sau a suspendării fondurilor structurale nu a avut de asemenea greutate în acest proces de decizie și oare nu suntem amenințați de o logică de guvernanță economică care trebuie revizuită la nivel fundamental și, în acest punct de vedere, cum evaluați contribuția președinției dumneavoastră la acest subiect care rămâne în discuție și anume mm, ce se va face uh, cu raportul celor cinci președinți, uh, pentru că nu văd multe progrese din partea Consiliului și mă tem că după Consiliul European de la Bratislava, aspectele legate de securitate și apărare mm, vor uh, fi considerate mai importante decât nevoia de a finaliza Uniunea Economică și Monetară și să progresăm, așa cum ne spune FFMI-ul în fiecare zi, spre o capacitate bugetară proprie a zonei euro. Three, yes, Intervenție fără microfon. Da, aș dori. Președintele, puteți să repetați? Uh, da, trebuie să plec în 5 minute. Aș putea să-mi adresez întrebarea acum, înainte să răspundă domnul ministru? Is, a bit uh, uh, uncommon. E destul de neobișnuit, ar fi trebuit să ne spuneți înainte. Acum dau cuvântul ministrului să răspundă și apoi veți avea ocazia să puneți întrebarea. Ja sa pokúsim zareagovať na tento časový problém a potom to možno spojíme, ale... E o problemă de calendar, înțeleg, dar pentru a reveni la discuțiile recente privind capacitatea fiscală a zonei euro, pot să vă spun că s-a dovedit foarte clar că trebuie să abordăm subiectul în mod diferit Nu putem evita acest subiect și trebuie să dăm dovadă de curaj pentru a aborda subiectul în mod serios la nivelul cel mai înalt. E vorba de aprofundarea Uniunii Monetare. S-au făcut tot felul de propuneri de la o, de la o um, asigurare de șomaj comună europeană. Deci în diferite țări există diverse abordări. Subiectul este foarte sensibil. Eu nu doresc să uh, e o parte a unui concept sau altuia, dar și pentru că în aceste lucruri nu poți să spui doar că nu s-a finalizat Uniunea Monetară și că trebuie să o finalizăm. Dar adevărul este că nu avem mediul uh, propice și nu se fac eforturi în cadrul ciclului politic. Când am spus în introducere că încă așteptăm să vedem ce se întâmplă după alegerile din 2017, acest lucru nu înseamnă că după 2017 trebuie să mai amânăm lucrurile. Avem avantajul că țările care stau la bază, ă, avem dezavantajul că țările care stau la baza acestui proiect nu pot să ia încă o poziție definitivă. Aceasta e realitatea, din păcate. Și uh, exemplul Spaniei și al Portugaliei uh, poate considerați că ne pune, uh, că ne, ne obligă să facem ceva, trebuie schimbate regulile, nu trebuie evitate regulile. Asta este singurul sfat pe care pot să vi-l dau. Dacă regulile nu vă mulțumesc, haideți să le schimbăm. Mulțumesc, domnul Stabati. Domnule ministru, a spus că e nevoie de mai multe acțiuni în domeniul Uniunii Economice și Monetare Într-adevăr, uh, această construcție este una foarte fragilă. Aici, în Parlament, se discută în mod repetat despre politica potrivită pentru zona euro, uh, pentru o bună evoluție și sunt două curente de opinie. Unul spune, da, pe mm, politică de austeritate, pe uh, Uh, datorii, nu poți să vii, clădești un viitor. Și alții spun, avem nevoie de mai multă marjă de manevră pentru a face ceva. Și aceste curente se tot ciocnesc de fiecare dată când se discută acest subiect. Apoi se mai spune că e nevoie de reforme structurale. E clar că uh, pe termen lung, uh, sigur că trebuie Uh, redresate finanțele publice și acest lucru nu se poate face decât prin reforme structurale. E clar că sunt necesare. Și acum, dumneavoastră, ca președinte în Consiliul, al Consiliului Ecofin, vreau să vă întreb. Această chestiune a modificării structurilor bugetare a fost discutată și la dumneavoastră sau există niște idei concrete, niște discuții concrete cu privire la modul în care s-ar putea pune în aplicare reforme structurale în statele membre? Eh, ja zvorilo samozrejme musím eh, podotknúť, že hovoríme o téme eurozóny, kde... Cu toată politețea trebuie să Vă duc aminte că subiectul discutat astăzi este zona euro și în capacitatea mea de președinte ale Cofinului nu um, este de responsabilitatea mea să comentez în legătură cu bugetul. Pot să vă răspund totuși că depășim oarecum cadrul legislativ și, repet, Comisia pentru prima dată a făcut o recomandare uh, privind o capacitate fiscală, un cadru fiscal uh, ca măsură de luat de um, Eurogrup. S-a observat că asta nu e compatibil cu regulile actuale. Într-adevăr, regulile SGP, Pactul de Stabilitate și Creștere, nu uh, abordează problema uh, expansiunii fiscale, de exemplu. Am spus-o de mult. Nu există reguli interne pentru funcționarea zonei euro care să fie aplicate în toate situațiile și dincolo de aceste reguli trebuie să facem față acestor uh, probleme și doresc să mulțumesc președinției Eurogrupului în acest sens pentru că e vorba de politici orizontale, ceea ce înseamnă, de exemplu, că se face evaluarea uh, bugetului de cheltuiere al fiecărui stat membru. Deci cerem uh, sau schimbările structurale din cheltuieli. Mi-aduc aminte de situația din Italia în ultimii ani și chiar și în Slovacia. Um, analizăm cheltuielile, dar nu există o abordare um, consecventă la nivelul zonei euro sau vreo soluție pentru toată zona euro. Nu facem decât să facem schimb de bune practici. În rest, sunt reguli care se bazează pe uh, procesul legislativ, a fost adoptat în urma procesului legislativ, inclusiv în Parlamentul European. E vorba pachetul, de pachetul celor șase măsuri, pachetul celor două măsuri și un nou pachet de simplificare a regulilor din Pactul de Stabilitate și Creștere. Se concentrează pe uh, standardele, pe pe, pe, pe cheltuieli mai mult decât pe alte aspecte, dar toate acestea sunt lucruri tehnice cu un impact foarte direct asupra calității vieții cetățenilor. Mulțumesc. Oricum, din câte am înțeles eu, nici măcar Eurogrupul a spus că recomandările comisiei nu sunt legitime Deci, dacă anumite țări au nevoie de un pic de spațiu la nivel fiscal, pot să, poate să-l folosească. Peter Piesek. Pane ministre, i já bych chtěl poděkovat. Mulțumesc, domnule ministru. Aș dori să vă mulțumesc pentru abordarea dumneavoastră ca facilitator pentru a ajunge la un acord în ceea ce privește prospectul acum mai puțin de 12 ore. În ceea ce privește directiva cu privire la spălarea de bani, ca și raportor uh, uh, în legătură cu uh, acest uh, subiect, raportor din umbră, aș dori să vă întreb uh, câte ceva în legătură cu ceea ce se întâmplă în Consiliu. De câte am fost informați, se pare că nu prea există uh, dorința de a merge pe drumul transparenței, mai ales în ce privește registrul uh, beneficiarilor și deținătorilor de uh, fonduri uh, fiduciare. Uh, nu se dorește permiterea accesului public la acest registre. Însă, poate acestea ar fi niște instrumente reale de combatere a fraudei. Lipsa de transparență ar putea însă constitui o sursă de frustrare și ar putea doar duce la proteste pe scară largă. Care este părerea Consiliului în legătură cu acest subiect. Apoi, a doua mea întrebare vizează președinția slovacă. Ea a fost un mare succes. Mă bucur că cetățenii unei țări uh, care uh, a fost uh, una cu a dumneavoastră pot să admire aceste reușite. Însă care sunt pașii dumneavoastră în ceea ce privește uh, domeniul dumneavoastră de competență, viitorii pași? Ce ați uh, lăsa moștenire uh, pentru cei care vor urma, ce le-ați spune că au de făcut. Și în cele din urmă aș dori să vă mulțumesc pentru succesele președinției slovace, mai ales în aceste vremuri tulburi. Mulțumesc! Mulțumesc uh, mult pentru uh, laudele dumneavoastră. Voi începe poate prin a răspunde la întrebarea legată de recomandările mele pentru colegul meu Edward, care preia uh, președinția ECOFIN. Eventual i-aș recomanda să încheie ECTA 2 poate că e mai, mai e nevoie doar de vreo două, trei întâlniri pentru a ajunge la capăt. Împreună cu colegii maltezi eh, am avut o conferință la Paris, o conferință a OCDE, unde Lămâria Pascal și eh, alții au prezentat niște cifre în ceea ce privește lupta la nivel eh, global împotriva fraudei fiscale și așa mai departe. Firește, putem reține faptul că Malta nu este un actor major în acest domeniu, însă tot ne-a ajutat în acest uh, efort. Cred că ar trebui să păstrăm uh, acest impuls. Cu siguranță, într-o perioadă de turbulențe politice, nu pot decât să recomand colegilor maltezi uh, Uh, să respecte calea internetului mai degrabă și să nu uh, uh, uite de proiectele pe termen lung. Cred că ar fi important să continue munca depusă pentru Uniunea Bancară. Deci proiectul pe care Valdis Dombrovskis l-a prezentat. În ceea ce privește reducerea riscului, vom ajunge să avem niște rezultate mai uh, concrete. Vom asista la o continuare a dialogurilor tripartite în ceea ce privește um, securitizarea. Deci uh, vor avea multe pe cap colegii maltezi. Cu toții vom aștepta cu nerăbdare cartea albă a Comisiei De asemenea și evaluarea din raportul celor cinci președinți în ceea ce privește un Economică și Monetară, în ceea ce privește măsurile luate împotriva spălării de bani. Firește, această inițiativă este partea unei inițiative mai ample la nivel global. Ei bine, pot să spun că am vorbit despre Stop de două ori, am discutat uh, și în fața camerelor despre acest subiect. Uh, ne-am asumat public niște pași uh, care ar trebui făcuți. Probabil uh, știți care sunt principalele provocări în ceea ce privește protecția datelor și așa mai departe, însă cred că am ajuns destul de departe. și avem încă și uh, ambiții suplimentare de a duce lucrurile încă și mai departe în uh, cele 10 zile care ne-au mai rămas. Cred că aceste ambiții sunt destul de realiste. Nu vreau să comentez în legătură cu diverse detalii, astfel uh, încât să pun în pericol acești pași, însă dacă reușim, vom fi făcut un mare pas înainte, pentru că vom discuta despre finanțarea terorismului și despre modul în care an de an pierdem uh, o groază de bani din buget, care altfel ar putea fi folosiți pentru servicii publice. Însă nu reușim, se pare, să ne coordonăm în această luptă și din această cauză pierdem bani. Deci trebuie să îmbunătățim modul în care ne organizăm. Țineți-ne pumnii să reușim să facem toate acestea până la Crăciun. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Papa Dimulis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Casimir, puteți să vă folosiți căștile. Asta până când veți reuși să învățați limba greacă. Sper să o faceți. Domnule ministru, cred că președinția slovacă a fost una foarte productivă. Cred că faptul că nu ați menționat economia uh, elenă e, un, uh, e o veste bună pentru Grecia. citind comunicatul Eurogrup și ale COFIN, acum putem vedea că previziunile pentru economia elenă sunt mai bune, asta în comparație cu anul 2015 și 2016. Sper așadar că veți face tot posibilul până la uh, finele acestei președinții pentru a încheia cea de-a doua uh, evaluare uh, din memorandumul de înțelegere și uh, să Uh, începeți cercul uh, creșterii economice. În ceea ce privește prioritățile președinției slovace, s-a spus clar că unitatea bancară era una dintre um, aceste priorități. Acum câteva zile, Domnul Draghi ne-a spus că este imposibil să se finalizeze Uniunea Bancară fără să uh, funcționeze cel de-al treilea pilon al său, adică EDIS. În uh, contextul uh, instabilității globale și al riscului pe plan internațional, uh, suntem obligați, deci chiar e necesar să finalizăm acest al treilea pilon. Altfel, e imposibil să avem o uniune bancară adevărată. Prin urmare, aș dori să vă întreb care este opinia dumneavoastră în legătură cu cele spuse de Mario Draghi. Credeți că e important, Edis? Și apoi, care vor fi progresele în legătură cu acest uh, dosar uh, pe durata președinției uh, slovace, pe care le veți transmite mai departe colegilor maltezi. Apoi, există îngrijorări în legătură cu dezechilibrele economice mari uh, ale Germaniei exprimate de către uh, Ecofin. Există și niște probleme în legătură cu uh, intrarea pe piața muncii. Aș dori să vă întreb dacă ați evaluat uh, aceste îngrijorări și de asemenea și recomandările făcute. Știți că aceste dezechilibre macroeconomice din Germania sunt dăunătoare economiei uh, Uniunii Europene pe ansamblu. Aceasta este și evaluarea făcută de către uh, Comisie. Știți uh, că surplusul din nord hrănește deficitul din sud, așadar aș dori să văd care este opinia dumneavoastră în legătură cu acest subiect. Vă mulțumesc! Ați vorbit despre finalizarea Uniunii Bancare pentru care e indispensabil pilonul 3. Mă întreb ce este mai important însă? Să avem uh, o uniune monetară sau bancară incompletă, pentru că trăim uh, în vremuri în care așa stau uh, lucrurile, Și acestea sunt uh, două subiecte care pot fi ușor comparate și mă refer la aspectele tehnice. Ne pregătim să ne uh, încheiem uh, președinția și n-am reușit decât să ajungem la niște acorduri care cumva au fost pe masa discuției. Am tot așteptat contribuții din partea Comisiei de luni de zile. Le-am primit în cele din urmă, le-am analizat și am făcut uh, uh, tot ce am putut. Însă, fără finalizarea uh, ciclului electoral uh, de anul viitor nu vom putea face progrese majore și vă spun asta cu libertatea de care mă, mă bucur în acest moment pentru că sunt uh, pe cale să îmi închei rolul de președinte al ECOFIN. Deci aceasta este Uh, opinia mea în legătură cu aceste aspecte care țin de completarea Uniunii Bancare sau Uniunii uh, Economice și Monetare. Acestea sunt chestiuni la care nu ne putem aștepta în 2017. Nu interpretați toate acestea ca o lipsă de bunăvoință din partea mea sau din partea viitoarei președinții, ci pur și simplu ca o stare de fapt care trebuie reținută. Ați vorbit despre Grecia și știți că atunci când veți auzi aceste lucruri din uh, partea mea, informațiile vor căpăta altă greutate. Eu pot să vă spun că Grecia în ultimii ani, în ceea ce privește finanțele uh, publice, a reușit să facă progrese majore. Aveți un ministru excelent uh, care a beneficiat de toată încrederea colegilor săi. Fără această încredere nu poți merge înainte în niciun fel de proiect. pentru că totul depinde până la urmă despre abordare comună. Un subiect interesant pe care l-am uh, analizat în ultimii ani este următoarea întrebare. În ce măsură ar trebui să existe o reformă a pieței muncii? care ar trebui să ducă înspre cele mai bune standarde europene. Oare putem să vorbim despre standarde europene în ceea ce privește piața muncii, însă uh, Însă poate aceasta e o altă discuție, una care de altfel nu ține de uh, specializarea mea. E adevărat însă că veștile sunt foarte bune pentru uh, Grecia, dar pentru zona euro uh, și pentru celelalte state. Vestea este că am uh, adoptat aceste măsuri pe termen scurt, am reușit să ne punem uh, de acord în legătură cu foaia de parcurs. Uh, care ar extinde realitatea uh, sustenabilității datoriei uh, grecești, exact așa cum uh, hotărâsem. Mulțumim, Darius Rozaki. Mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc că sunteți alături de noi. În legătură cu problema reformelor care vizează sporirea și consolidarea uh, rezistenței zonei euro. Ei bine, în Parlamentul European uh, am vorbit despre uh, capacitatea bugetară a zonei euro și aș dori să văd care este opinia dumneavoastră în legătură cu acest subiect. De asemenea, aș dori să ne spuneți dacă Consiliul a reflectat puțin la acest subiect, dacă au existat discuții în Consiliu inițiale sau mai avansate în legătură cu capacitatea bugetară a zonei euro. Și cea de-a doua întrebare întrebare uh, vizează taxa pe tranzacțiile uh, financiare. Sunt deja 5 ani de când uh, Comisia și-a înaintat propunerea inițială și n-am văzut să se fi înregistrat prea mult progres în acest domeniu. Am pierdut acest entuziasm inițial pe parcurs. Prin urmare, întrebarea mea este în ce măsură e încă în viață acest uh, proiect și dacă nu, care sunt uh, principalele obstacole în calea obținerii unor progrese în legătură cu propunerea inițială a Comisiei? Mulțumesc! Dați-mi voi mai întâi uh, să răspund în legătură cu taxa pe tranzacțiile financiare. Țara mea este printre acelea care au uh, extins uh, cooperarea, însă uh, eu trebuie să mă limitez la poziția de președinte al Ecofinului. Noi, împreună cu experții portughezi, în, ultimii, în ultimul an, deși din afară lucrurile pot fi interpretate ca un eșec, am reușit, de fapt, să facem foarte multe în uh, ceea ce privește uh, aspectele de temelie ale uh, acordului. Iar principiul importat de austrieci este unul foarte simplu și anume vorbește despre o bază de impozitare largă și de o rată redusă a taxei. Sunt chestiuni însă asupra cărora trebuie să ne punem de acord. De asemenea, ă, trebuie să ne punem de acord asupra unui număr minim de excepții. Acestea sunt practic principiile, dar problema principală în legătură cu această cooperare extinsă e ceva ce este cunoscut ă, tuturor, și anume faptul că un astfel de ă, tip de impozitare ar trebui să aibă o natură cât se poate de globală. Ministrul de Finanțe al Germaniei, domnul Schäuble, a uh, promis că va folosi uh, ocazia de a prezida G20 pentru a aduce pe masa discuțiilor acest subiect. Sincer, mi se pare că e o ofertă foarte bună pe care ne-a făcut-o. Uh, nu există însă presiune din partea nimănui în ceea ce privește acest dosar. Totul ține de unanimitate în ceea ce privește chestiunile de impozitare. Pe de-o parte însă vorbim despre protecție față de anumite proiecte care ar putea uh, declanșa creșterea economică, însă știți uh, despre ce vorbesc. Subiectul este unul uh, foarte actual și vizează agendele fiscale care tind înspre alte direcții și adesea e neclar cum putem duce lucrurile mai departe. Acest proiect însă nu este mort, există 10 membri implicați, deci proiectul continuă. Dar trebuie să vă spun că e important ca uh, acest subiect să fie văzut mai degrabă ca un proiect economic, nu unul politic. Eu unul așa văd lucrurile. V-ați referit și la capacitatea uh, fiscală a Uniunii Europene. E un subiect uh, deja menționat de doamna Beres în ceea ce privește finalizarea arhitecturii Uniunii Piețelor de Capital. Știți, mai există și pachetul uh, Juncker al Comisiei, iar pentru noi uh, a existat și munca pentru EFSI, care a presupus uh, sprijinirea propriilor capacități fiscale care ne-ar da ocazia să răspundem la șocurile simetrice. Ori acesta clar este un subiect tabu. E un subiect de care nu prea vor să se ocupe multe state. Acum uh, mă voi folosi de libertatea pe care o am uh, și voi spune că îmi doresc să vorbim uh, despre EFSI pe viitor ca un stadiu embrionar al capacității noastre fiscale. Este un subiect care însă nu va fi îngropat din cauza unor analize care vor spune că este sau nu este sau mai puțin este productiv sau mai puțin productiv. Pentru mulți dintre cei care refuză să discută acest uh, subiect, e bine și sprijinul uh, pentru EFSI uh, este problematic. Nu știm dacă să continuăm sau nu cu completarea arhitecturii Uniunii Piețelor de Capital. Mulțumesc. Boaie. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule ministru. Cum ați spus, multe lucruri s-au făcut deja în ceea ce privește fiscalitatea. Însă eu aș dori să revin la două aspecte. După cum știți, în urma scandalului LuxLeaks um, s-au făcut eforturi de a pune capăt paradisurilor fiscale. S-au făcut propuneri care nu întotdeauna se bucură de sprijin. Vorbim practic de paradisurile fiscale ocrotite de guvernele europene. Pot să spun că între 2013 și 2015 veniturile acestor paradisuri fiscale au, uh, s-au triplat. Cred că este timpul să punem capăt acestor paradisuri uh, fiscale, deși există anumite reticențe în acest sens în Consiliu. Aș dori să știu exact de ce, care sunt statele membre reticente și la ce vă gândiți pentru a soluționa problema. Mă gândesc că uh, poate ar trebui să existe sancțiuni pentru statele membre care nu doresc să schimbe uh, informații. Apoi, uh, un al doilea aspect, prețurile la transfer. Foarte multe uh, economii se confruntă cu această uh, situație. și ele spun că problema este una autentică și că nu poate fi rezolvată doar cu principiul unei concurențe uh, pline. Prin urmare, aș dori să știu dacă veți lucra împreună cu Comisia în legătură cu acest uh, subiect, dacă prevedeți o, prevedeți o nouă directivă pentru 2017 pentru a soluționa această problemă a prețurilor de transfer. Vă mulțumesc! Ja chcem povedať, že Prichádzam z krajiny, kde efectivita... Eu vin dintr-o țară în care eficiența impozitării s-a schimbat foarte mult în ultimii patru ani. Și trebuie să vă mărturisesc că s-au făcut schimbări pentru că am fost obligați să le facem în timpul, în timpul consolidării fiscale trebuie să ne punem casa în ordine, finanțele publice. Prima obligație a statului este să impoziteze în mod adecvat activitatea economică, să nu crească poverile fiscale. Sigur că e mai ușor să, spui decât, să o spui decât să o faci, dar sunt ferm convins că una dintre dimensiunile pozitive ale crizei din 2008 a fost tocmai faptul că paradigma la nivel global s-a schimbat, abordarea față de evaziunea fiscală. Ieri i-am mulțumit lui Angelo Purio pentru curajul de care a dat dovadă în lupta um, cu acest fenomen la nivel global. Nu știu dacă ne dăm seama, dar uh, fondatorii vechiului sistem în care am trăit vreme de decenii au convenit că acest sistem trebuie schimbat, ceea ce sigur că nu se poate face peste noapte, dar schimbările pe care le-am văzut în ultimii ani sunt absolut incredibile și semnificative dacă ne uităm înapoi la anii 70, 80 și, și numai acordul, acordul global, acordul global privind schimbul de informații pe care le au semnat uh, foarte multe țări, care se va aplica din 2017. Apoi, uh, sigur că beneficiarii efectivi din întreaga lume se panichează tot mai mult și e un mare pas înainte și, sigur, uh, un disconfort major pentru toți cei care au reușit de vreme de decenii să nu plătească impozite. Deci cred că trebuie să păstrăm acest avânt și cred că criticile sunt puțin prea dure dacă ne gândim la rezultatele semnificative care au fost obținute. Și dacă ne gândim la munca pe ATA 2 de săptămâna trecută, um, acest um, element despre care ați vorbit uh, Um, sigur că este un element pe care lobbyștii fac presiune foarte mare și poate în cele din urmă a ta 2 nu va fi adoptată, chiar dacă ar putea aduce câștiguri de miliarde statelor membre. Și sunt și alte motive pentru care Comisia a început uh, o acțiune uh, de încălcarea normelor concurenței. Uh, președinția noastră a invitat-o pe doamna comisar să ne ofere informații la nivel orizontal despre posibilitățile încălcări ale normelor privind ajutoarele de stat. Sigur că mă vorbe, vorbesc despre doamna comisar uh, Vestager. Uh, am, i-am cerut să ne ofere informații, fără a intra în foarte multe detalii, despre anumite țări. Deci, uh, eu apreciez nivelul de cooperare pe care am avut-o cu Comisia, cu pe, comisarul cu Moscovici, cu Digitax. Apreciem rolul global jucat de OCDE și rolul G20. Am văzut cum reprezentanții acestor țări au jucat un rol semnificativ pentru că fără G20 acest flagel nu ar putea să dispară. Și propunerile făcute de comisie, care au fost prezentate și în timpul președinției noastre, readuc acest subiect al bazei comune de impozitare, care a fost oarecum uitat deja înainte de criză și care acum revine, uh, revine în peisaj. Și dacă ne uităm la modul în care a fost înființată baza de impozitare în trecut, ne putem da seama cât de mult s-a schimbat întreaga paradigmă în decurs de câțiva ani. Sigur că e un demers semnificativ care va necesita eforturi serioase, dar uh, Ehm, s-au schimbat foarte multe lucruri și atitudinile s-au schimbat în bine pentru noi toți. Președintele, mulțumim. Werner Langen. Mulțumesc, domnule ministru. Și eu doresc să încep unde v-ați oprit dumneavoastră taxa pe tranzacțiile financiare și baza comună de impozitare. Mai avem și alte probleme unde statele membre blochează uh, Uh, reforma uh, TVA, care ar fi trebuit să fie făcută de foarte mult, pentru că din 1993 avem uh, un sistem care are o gaură de 160 de miliarde de euro, uh, fraude foarte multe transfrontaliere și cu toate astea, în ultimii ani nu s-a întâmplat absolut nimic. Avem tot felul de decizii privind o mai bună cooperare, a rămas totul la nivelul declarațiilor din partea ECOFIN, de la statele membre, din partea Comisiei. Întrebarea mea este cum reușim să reușim să facem Uh, această reformă a TVA, să avem un sistem în sfârșit definitiv de TVA, așa cum uh, prevăd articolele 40, 401 până la 403. Uh, um, care se părea dumneavoastră despre proiectul pilot inițiat de Olanda și apoi avem o comisie de anchetă privind dosarul Panama și se, acolo pe ordinea de zi se discută despre uh, spălarea de bani, despre competențele procuraturii um, și uh, am înțeles că fraude fiscale de peste 10 miliarde de euro ajung în competența parchetului european, dar nu se poate face nimic pentru că pe toate chestiunile hotărătoare statele membre blochează. Și nu putem să acceptăm acest lucru pentru că echitatea fiscală este unul dintre pilonii centrali ai uh, evoluției democratice. Nu se poate că dacă e vorba de Amazon sau Apple, atunci se închid uh, ochii. Și ministrul de finanțe irlandez a spus aici, în această clădire, păi da, la Apple uh, am impozitat doar cota desfacerii din Irlanda, nu mai mult. Deci, vă rog să ne spuneți care este bilanțul dumneavoastră și ce vă așteptați uh, de la președinția malteză și președinția de după în anul următor. Poznate tému uh, daňovej suverenity a viete, že uh, v niektorých krajinách în subiectul suveranității fiscale, cred că îl cunoașteți cu toții și știți că în anumite țări există partide politice care fac uh, modificări ale legii constituționale în domeniul protecției suveranității um, fiscale a statelor membre ale Uniunii Europene. Ca reacție la așa numite propunere eretice venite de la Bruxelles, așa spun ei. Și trebuie să vă spun că acest subiect este unul foarte sensibil în toate statele membre cu, din experiența negocierilor și reuniunilor de Consiliu, știu că este necesar să luptăm împotriva evaziunii fiscale, dar în același timp suveranitatea fiscală și anonimitatea, uh, um, unanimitatea necesară pentru adoptarea acestor decizii. Negocierile privind uh, bunele propuneri în domeniul fiscalizării tind să dureze decenii și până la urmă se iau niște decizii pentru perioade interimare de încă un deceniu, deci e o perioadă de vreo 30 de ani. Probabil că majoritatea dintre noi nici nu vom trăi atâta timp uh, încât să putem vedea și rezultatele acestor negocieri. Asta e realitatea cu care ne confruntăm. Și e vorba de felul în care funcționează instituțiile. Sigur că suverenitatea fiscală este o chestiune minunată, dar are și o altă față. Sunt uh, modelele unor state membre mm, uh, mult stimate din Uniunea Europeană care um, oferă locuri de muncă bune și uh, condiții de trai uh, decente cetățenilor lor, deci uh, încearcă să rezolve problemele cât pot mai bine. Și atunci când discutăm despre venitul unei țări care ar putea eventual să renunțe la acest model, Bun, sigur că putem începe niște anal- să facem niște analize filozofice cu privire la alternative, dar pot să vă spun cu toată certitudinea că, datorită susținerii noastre, directiva PIF, care era foarte importantă în domeniul justiției și afacerilor interne, punând accentul asupra infracțiunilor uh, de tip carusel în domeniul TVA, am reușit, deci, în acest domeniu să ajungem la un uh, acord uh, acum câteva zile, pe 7 decembrie, de fapt ieri. Și deci mă bucur că, deși unii spuneau că da, încă o chestiune de fiscalitate pe care o tratează Consiliul Justiției și Afaceri Interne, totuși am reușit să Uh, ajungem la un acord. Și mai sunt și alte propuneri pe care le așteptăm. Susținem uh, propunerile Cehiei, Germaniei și Austriei cu privire la taxarea inversă și sperăm să vedem uh, propunere înainte de Crăciun. Ne s-a promis acest lucru marți. Mulțumesc. Nina Ghil. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, bun venit. În timpul mandatului dumneavoastră ați uh, avut uh, niște realizări uh, importante și vreau să vă felicit. Așa cum ați spus, am votat și noi în majoritate uh, pentru CFM, așa cum am convenit luna trecută. Cred că a fost important să depășim uh, conflictele, să zicem, interesele conflictuale din statele membre. Și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și echipei dumneavoastră, care a fost condusă de Camil Sasca. Cred că a fost una dintre cele mai dificile negocieri. Sigur, toate negocierile sunt dificile, dar poate aceasta a fost cu atât mai mult și a fost bine, cred, că ieri am făcut primul pas legislativ privind uh, Uniunea Piețelor de Capital. Uh, Vreau să spun că președinția dumneavoastră, deci, a avut rezultate, ceea ce e pozitiv, dar în experiența mea, multe alte mici state membre nu îndrăznesc să fie atât de curajoase și sper că vor discuta cu dumneavoastră și cu colegii dumneavoastră, astfel încât și în președințiile viitoare să se continue această provocare și să ne asigurăm că nu apară blocaje uh, sau că anumite dosare importante sunt lăsate deoparte, pentru că uh, sunt multe provocări importante economice și politice cu care ne confruntăm și deja le-ați subliniat pe multe dintre acestea, dar avem nevoie de acțiune rapidă, avem nevoie de creștere în economia noastră și trebuie să schimbăm această percepție că Uniunea Europeană este din ce în ce mai fragmentată. Nu avem impresia că și Consiliul, într-adevăr, abordează aceste chestiuni așa de robust și de rapid cum ar trebui să o facă și trebuie să uh, găsim o, cale de a merge înainte. Și cred că este foarte important să încheiem și uh, pachetul privind uh, băncile. Uh, astfel încât sistemul să devină mai stabil. Dar vreau să vă întreb, vă îngrijorează nivelul uh, creditelor neperformante? Cum depășim acest lucru? Ce facem cu uh, datoria suverană în scădere? Și cercetătorii de la BlackRock arată că investitorii au început să evite băncile europene în acest moment. Trebuie să depășim această situație. Cum o facem? Și ce lecții ați da, ați lăsa, ce teme de ca să ați lăsa celor două președinții care vă urmează? Madam Gill, ja tiež eh, musím poďakovať za, za excelentnú spoluprácu a za hlavne... Doamnă Gill, și eu doresc să vă mulțumesc pentru colaborare. Mă bucur foarte mult că am ajuns la un acord privind prospectul. De asemenea, ne bucurăm că astăzi, la sesiunea dumneavoastră de vot, uh, ați încheiat uh, și ați trecut și dosarul privind securitizarea. Ne dezamăgește că acest lucru nu s-a întâmplat mai repede, pentru că atunci am fi putut să începem deja trialogul, dar uh, vom preda ștafeta colegilor noștri maltezi și le vom dori mult succes în continuarea negocierilor. Fondurile de piață monetară Știți că și în acest dosar am ajuns la, am reușit să obținem un acord al statelor membre și am convins anumite state care sunt direct implicate să, um, se, să ni se alăture, astfel încât să nu trebuiască să aplicăm uh, regula majorității calificate, chiar dacă nu toată lumea a, a fost uh, complet uh, mulțumită. Totuși, acest acord este foarte valoros. Eu nu am impresia că statele membre ar fi împotriva Uniunii Piețelor de Capital. Cred că cu toții suntem conștienți că probabil cu atât mai mult cu cât a avut loc referendumul britanic, trebuie să arătăm că cu Regatul Unit sau fără Regatul Unit trebuie să uh, punem pe picioare Uniunea Pieților de Capital și aceasta să aibă succes pentru că este o slăbiciune majoră față de alte puteri globale. Deci acest proiect, în mod clar, nu trebuie să rămână undeva într-un sertar. De asemenea, ați vorbit despre datoria suverană, despre modul în care statele se finanțează. Încercăm să folosim avantajele relaxării cantitative în măsura în care putem. Uh, în trecut am văzut uh, că dobânzile au scăzut până la cel mai scăzut nivel um, înregistrat. Statele membre sunt cele care decid de ce măsuri să adopte în aceste situații. Și în ceea ce privește presiunea asupra băncilor de a scăpa de anumite părți din portofoliul lor, de uh, Uh, bonuri de tezaur uh, e o chestiune sensibilă, dar nu cred că putem să o tratăm fără a finaliza Uniunea Piețelor de Capital. Eu vin dintr-o țară mică și cred că trebuie să lăsăm la o parte ratingurile și uh, cred că trebuie să asigurăm accesul tuturor țărilor care sunt disciplinate și care își țin datoriile sub control. Este o chestiune foarte serioasă și, în mod clar, nu trebuie să uităm. Și mă bucur foarte mult că ultimele propunere ale Comisiei se ocupă de acest subiect. Thank you, Brian Hayes. Mulțumesc, Brian Hayes. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule ministru, din nou la ICON și Revin la cele spuse de Nina Ghir. Felicitări echipei dumneavoastră pentru toate eforturile făcute pentru a uh, finaliza dosarul privind uh, piețele de capital. A fost uh, pe agenda trei comisari de mai mulți ani și s-a încheiat în timpul președinției slovace și vă mulțumim pentru modul în care ați condus negocierile. Acum vom avea un nou președinte în Statele Unite, domnul Trump cu un congres american și a spus clar că s-ar putea să reducă uh, impozitele pe întreprindere Statele Unite și chiar să reducă uh, taxarea uh, um, um companiilor mici europene care sunt preluate de companiile americane. Deci statele membre ar pierde din venituri și uh, contribuția bugetară uh, um, ar crește la bugetul american. Când va pleca Marea Britanie din Uniunea Europeană, uh, va rămâne o gaură în bugetul european. Ați discutat la ECOFIN uh, cum veți rezolva această problemă? Având în vedere că negocierile cu Regatul Unit ar putea duce la o contribuție totuși la bugetul european de la Regatul Unit, indiferent de modul în care va arăta relația sa cu Uniunea Europeană, dar este o chestiune crucială. Și o ultimă observație, o întrebare. Am avut discuții în legătură cu taxarea tranzacțiilor financiare în trecut. Din câte am înțeles, Germania, care va avea președinția grupului G20 la anul, dorește o abordare globală a problemei, având în vedere că în trecut nu am reușit să ajungem la un acord în cadrul Uniunii Europene. Aveți un punct de vedere în legătură cu asta? E mai ușor să abordăm lucrurile la nivel global decât în Uniunea Europeană? Vă mulțumesc, domnule ministru. Cu siguranță lucrurile nu au devenit mai simple. E din, e, va fi mai greu să ținem un nou acord global decât un acord uh, la nivel european sau la nivelul a 10 țări. Dar este o abordare mai bună. Cu toții ne dăm seama de asta. În ceea ce privește cooperarea în domeniul fiscal sau extinderea cooperării în domeniul fiscal, chestiunea legată de regimurile preferențiale sau uh, posibila uh, posibilitatea ca anumite firme să nu mai activeze în anumite țări care nu au astfel de uh, regimuri. Bineînțeles, dimensiunea uh, economică este importantă când vine vorba de tractarea tranzacțiilor financiare. Trebuie să vă spun că m-am întâlnit cu domnul Leferă la Bratislava acum o lună, fostul consilier fiscal al președintelui Reagan și chiar astăzi în Financial Times a publicat un interviu cu acest domn despre planurile viitoare administrației americane. Am primit o carte din partea lui și trebuie să vă spun sincer că nu sunt fan al unor dintre soluțiile pe care le prezintă și observațiilor sale în legătură cu Uniunea Europeană. Ieri am fost la OCDE și vizita mea acolo a fost marcată de ultimele rapoarte în domeniul, din domeniul politicilor fiscale și poziția următoarei administrații americane, există riscul sporirii protecționismului și uh, se riscă ca companiile americane să fie mai mult impozitate, importurile în, uh, spre SUA ar putea să scadă. Cred că OCDE-ul ar putea să ia măsuri pentru că vom ajunge într-o situație nouă. Este greu să reacționăm la ea, dar cu siguranță trebuie să încercăm să luptăm împotriva acestor tendințe protecționiste. ținând cont, bineînțeles, de problemele care rămân legate de importurile și pe piețele noastre. Atunci când vorbim despre Regatul Unit și uh, procesele legate de Brexit, cel mai important este să fim uniți. să avem o poziție comună. Nu trebuie să forțăm mâna Regatului Unit să accelereze anumite procese. Important este ca noi să avem o idee clară în legătură cu modul în care vedem negocierile și modul în care trebuie să abordăm anumite aspecte bugetare și de alte tipuri. Mario Monti este încă la dispoziția noastră cu grupul său Um, care discută despre capacitatea fiscală a zonei euro. Nu i s-a oferit suficient spațiu, aici sunt și chestiuni legate de Uniunea Monetară. Urăm mult succes domnului Barnier. Este foarte important ca noi să fim uniți și nu e garantat acest lucru. Ultima vorbitoare este Pervanș Mulțumesc. Cu ocazia primei mele intervenții ar fi trebuit să, aș fi, aș fi, ar fi trebuit să vă felicit pentru Consiliul Informal la care ați dezbătut cu colegii dumneavoastră despre proiectul uh, unei, um, unui ajutor de șomaj minim la, în Uniunea Europeană în, în timpul președinției dumneavoastră. Uh, Iată, acum, la sfârșitul președinției dumneavoastră, vă ocupați de fiscal aggregate stance. Vă întreb care este ștafeta pe care o transmite președinției malteze în legătură cu aceste aspecte și vreau să vă întreb ceva în legătură cu parchetul european și uh, Revin aici la preocupările domnului Werner Langen. Știu că nu este de responsabilitatea comisarilor dumneavoastră de referință, știu că la Consiliul JAI se discută mai mult despre acestea, dar avem nevoie de acest parchet european și suntem oarecum dezamăgiți de rezultatele obținute până acum. Credeți că vom putea merge spre o cooperare sporită acum? Și credeți că inițiativele președintelui francez, primului ministru italian și a cancelarei germane pot fi folosite pentru a merge spre această cooperare uh, sporită și că putem avea un procuror european pentru a lupta împotriva criminalității organizate și împotriva terorismului la nivel transfrontalier? Ja chcem, uh, Madam Berger, mi povedať, că. Doamnă Beres, doresc să vă spun că încă de la început am încercat să ne ocupăm de finalizarea Uniunii Monetare, dar în mod realist. Deci cu atitudine realistă. N-am dorit să părem naivi. Am încercat să vă visăm măcar pe ce trebuie să ne concentrăm, care trebuie să fie rezultatul la 10 ani de muncă, cum ar trebui să arate zona euro în viitor. După inițiativele la care ați făcut referire, am optat pentru o așa numită scrisoare a președinției. Vom uh, comunica toate inițiativele noastre președinției următoare și Vom vorbi și despre natura dezbaterilor și inițiativelor, inclusiv despre natura politică. Vom transmite președintelui Schulz toate aceste elemente. Sper că astfel am, vom fi contribuit, ne, ne vom fi adus uh, uh contribuția și poate am oferit și surse de inspirați autorilor cărții albe pe care va prezenta Comisia în martie la anul. Sper că am făcut progres și în legătură cu foaia de, la drum, de, la, de drum de la Bratislava, în legătură cu care au căzut de acord liderii noștri la summit. Știu că sunt lucruri uh, dificile, bineînțeles, Malta va trebui să se ocupe de reacția la Cartea Albă, care va fi publicată în martie de comisie. Sper că va fi o sursă de inspirație și că nu va speria pe nimeni din cauza realității pe care o va descrie, care nu poate fi întotdeauna roz, dar oricum va conține propuneri. Ați făcut aluzie la biroul procurorului european. Nu este într-adevăr de domeniul nostru, doresc doar să vă amintesc că doamna comisar Iurova a intervenit de două ori la Ecofin, e un lucru neobișnuit și am reușit să discutăm despre frauda fiscală și despre evaziunea fiscală și despre frauda, frauda cu TVA, care are o dimensiune internațională pentru că pierdem aceste miliarde din cauza uh, cooperării între grupurile criminale internaționale care sunt legate unele de altele în Europa și cred că am reușit să ajungem uh, să adoptăm concluzii bune și chiar am reușit să convingem anumite state membre care nu aveau un punct de vedere favorabil în legătură cu biroul uh, în legătură cu Procuratura Europeană. Cred că Consiliul pentru Afaceri Interne se va discuta acest subiect mâine. Uh, oricum, țara mea este pentru Procuratura Europeană. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, dragă Peter, a fost un schimb de opinii foarte fructuos și îmi repet, repet uh, felicitările mele pentru modul în care ați uh, um, avut loc președinția dumneavoastră, pentru realizările dumneavoastră. Îl com, com, eh, felicit și pe, și pe cei care au condus negocierile privind directiva prospectului. Mă bucur și că se ajunge în Consiliu la discuția privind capacitatea fiscală. Contribuția Parlamentului eh, va rămâne pe ordinea de zi pentru că este o chestiune foarte importantă pentru viitorul Uniunii Economice și Monetare. Ne vedem luni. Doresc doar să vă urez sărbători fericite, să vă mulțumesc pentru cooperare. Mulțumesc!